have a lot of time today to discuss the work program of the Commission. Avem astăzi timpul necesar să discutăm programul de lucru al Comisiei, programul viitor de lucru și nu vreau să fac o lungă Uh, intervenție. Îi dau cuvântul doamnei Cecilia Malmström. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Uh, e o bucurie să fiu uh, astăzi în prezența dumneavoastră. Este vorba, de fapt, despre un dialog structurat și Comisia este obligată să vă informeze în legătură cu ceea ce s-a întâmplat de la anterioara întâlnire în cadrul dialogului structurat. Am avut o foarte bună cooperare de când ne-am întâlnit ultima dată și este o ocazie să uh, vă informez în legătură cu uh, toate cele care s-au petrecut începând cu anul trecut. Și bineînțeles că sunt dispusă să discut cu dumneavoastră tot ceea ce vă interesează în mod special. Am avut un an foarte bogat în evenimente și cred că am și reușit să realizăm foarte multe. Am încheiat două acorduri privind comerțul cu alimente cu Canada și cu Vietnamul, iar acordul cu Canada până acum este acordul cel mai avansat, pentru că este vorba de 98 de tipuri de produse care vor avea regim duty-free și este vorba despre rularea de mărfuri în valoare de 700 de milioane de euro pe an. Deci va fi o mm, oportunitate pentru agricultura noastră, pentru producătorii de alimente. Suntem foarte bucuroși de realizarea acestui acord, iar de asemenea acordul cu Vietnamul este un acord foarte ambițios, unul din cele mai ambițioase pe care le-am încheiat cu țările în curs de dezvoltare și sau cu uh, economii emergente. Uh, asta înseamnă o creștere a comerțului pentru ambele părți și uh, ne uh, dorim uh, o dezvoltare solidă în continuare, inclusiv uh, probleme legate de respectarea drepturilor omului sunt incluse în acest acord și vom monitoriza în deplinirea acestor criterii. Dar am avut și alte realizări anul trecut. Noul sistem de rezolvare Um, a problemelor de investiții, de creare de locuri de muncă, dar și posibilitatea pentru guverne să uh, facă um, achiziții în interes public și uh, asemenea uh, proiecte și inclusiv probleme legate de rezolvarea litigiilor vor fi incluse și în TTIP, pentru că în toate acordurile internaționale va fi important să existe o asemenea instanță uh, care să rezolve litigiile. Am avut rezultate și la Nairobi, la Organizația Mondială a Comerțului. S-a încheiat un uh, acord care oferă posibilități extinse, uh, urmează să fie ratificat. Cred că lucrurile se vor uh, derula cât mai lin cu putință. Dincolo de controversele existente, am reușit să încheiem un acord care să nu mai necesite subvenții pentru exportul produselor agricole. Am făcut pași importanți în ce privește dezvoltarea durabilă. Am discutat sistemele uh, generale preferențiale și uh, Împreună cu dumneavoastră urmează să analizăm documentul care a fost publicat în ianuarie și în felul acesta, pentru prima dată, luăm atitudine față de eforturile pe care partenerii le fac în domeniul drepturilor omului, dezvoltarea durabilă și în respectarea convențiilor internaționale. Acesta va fi baza pentru angajamentele noastre viitoare urmărim progresele pe care partenerii le fac la fața locului. Iar aceste principii privind dezvoltarea durabilă le-am respectat evident și în relațiile și acordul cu Canada și cu Vietnamul, inclusiv managementul mediului înconjurător, asumarea de obligații uh, legate de locurile de muncă, dar și vis-a-vis -vis de mediul înconjurător și accentul care se pune pe uh, participarea societății civile în implementarea tuturor acestor prevederi. Am propus un text ambițios în legătură cu TTIP-ul, relația cu Statele Unite și obligații pentru Uniunea Europeană și Statele Unite, promovarea cooperării transatlantice pentru promovarea acestor valori și în alte țări, pentru a ajunge la rezultate inovatoare. Și am vrut să avem garanția că avem ambiții similare noi și partenerii noștri. Ce ne propunem pentru perioada viitoare? Bineînțeles că ne concentrăm pe strategia comerț pentru toți. Este în clipa de față un, o activitate aflată în progres semnificativ. Și bineînțeles că ținem seama și de implicarea IMM-urilor în toate tipurile de acorduri pe care le negociem, pentru că în felul acesta putem să dezvoltăm activitatea. În ce privește transparența, uh, urmăm modelul uh, legat de TTIP. Pe site-ul nostru puteți uh, găsi rezultatele negocierilor aflate în curs și sigur că ne dorim și o nouă abordare pentru a include în acorduri prevederi legate de combaterea corupției. Uh, aceasta este săptămâna integrității și uh, am participat la o conferință la Paris și am discutat cu partenerii și această problemă. Cred că putem obține rezultate semnificative și din acest punct de vedere. Deci, încercăm să îndeplinim toate angajamentele pe care uh, ni le-am luat și aștept cu interes și cu lucrarea cu dumneavoastră și raportul dumneavoastră pentru a putea ține seama de contribuția dumneavoastră. Un element este să revitalizăm activitatea uh, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Deci, se află în centrul atenției noastre, este o prioritate inclusiv pentru președinția neerlandeză și vom discuta la următoarea ședință și întâlnire a Consiliului pe 13 martie această problematică, pentru că doar um, în acest cadru putem discuta și despre subvenții domestice și alte tipuri de uh, stimulări uh, pentru activitatea industrială sub egida Organizației Mondiale a Comerțului. Și există și subiecte ca privind comerțul cu produse digitale. În clipa de față încercăm să definim mai multe obiective precise în care Uniunea Europeană poate să-și asume un rol important. Sigur că ne dorim să încheiem și acorduri multilaterale, iar dacă acest lucru nu este posibil, să vedem cum putem acționa uh, plurilateral în cadrul sistemului Organizației Mondiale a Comerțului. Și, uh, bineînțeles, că lucrăm și la progrese în acordurile bilaterale, dorim să modernizăm acordul de liber schimb cu Mexicul și aici ne aflăm în faza finală de pregătire. Avem un mandat din partea statelor membre și lucrurile cred că vor progresa în câteva săptămâni. De asemenea, în cadrul uh, negocierilor Mercosur am făcut progrese și uh, în prima jumătate a lui mai ne așteptăm la primele uh, schimburi de uh, opinii. S-au petrecut multe lucruri în uh, multe din statele grupului Mercosur, dar trebuie să folosim uh, posibilitățile fantastice existente în clipa de față pentru noi și pentru parteneri. Și există propunerea de a semna două acorduri. Uh, before the summer in our neighborhood. În car- cu SADC și EAC și um, de asemenea lucrăm și uh, cu guvernul din Ucraina pentru uh, a putea ajunge la progrese în baza acordului. De asemenea, cu Moldova și cu Georgia, pentru că am vizitat aceste țări recent. Iar în această săptămână avem uh, negocieri și cu uh, Tunisia cu vecinii noștri din Sud. În ce privește Asia, înainte de Crăciun am lansat negocieri cu Filipinele și, prima, și uh, la Bruxelles va avea loc o nouă rundă, va fi cea de-a cincea negociere bilaterală cu state din Asia, Singapur, Vietnam, uh, Filipinele. În Filipine economia se dezvoltă rapid și sperăm să avem bune acorduri cu această țară. Și astăzi, împreună cu președintele Juncker, ne întâlnim cu președintele Indoneziei. Relațiile noastre comerciale cu Indonezia sunt foarte importante. Avem o delegație numeroasă și vom decide să lansăm să declanșăm negocierile cu Indonezia. S-au făcut pregătiri serioase în ultimele săptămâni. Indonezia ă, tradițional este o țară foarte protecționistă, dar acum există o deschidere față de posibile relații cu Uniunea Europeană. Deci avem o ordine de zi foarte, foarte încărcată și cu Japonia și cu China. Ă, continuăm negocierile. Avem și câteva propuneri legislative. Comisia conlucrează cu dumneavoastră și cu Consiliul și cred și sper că există ă, șansă reală ă, în ce privește cu problemele legate de anumite minerale și cred că în timpul președinției neerlandeze vom încerca să găsim o linie comună și la nivelul Consiliului. Se fac eforturi serioase în acest sens și poate că înainte de uh, începerea verii vom reuși să finalizăm aceste negocieri. Avem și instrumentul de achiziții publice. Am adoptat o versiune revizuită și sper că vom putea face progrese. Avem uh, modernizarea instrumentelor uh, de, a, de protecție a comerțului, acestea sunt blocate la Consiliu, însă evenimentele recente ne arată că trebuie să uh, ducem această discuție și sperăm că Consiliul va fi dispus să o facă la nivel ministerial. Nu în ultimul rând din cauza crizei din domeniul siderurgiei. Și acum știu că vor fi întrebări, deci uh, voi spune câte ceva, despre China și uh, anchetele antidumping. Discutăm mult despre asta. China nu este o economie de piață, este foarte clar acest lucru și încercăm să analizăm cum uh, gestionăm anchetele antidumping și unele prevederi ale protocolului de aderare la OMC care expiră în decembrie. Deci analizăm uh, acest lucru îndeaproape. Chiar ieri seara am avut, uh, a fost termenul pentru consultare și uh, mi s-a spus că am primit 5.000 de răspunsuri um, care au crescut, iar numărul lor a crescut foarte mult în ultimele două zile. Trebuie să le analizăm. Avem și evenimente publice, evenimente cu părți interesate pentru a asculta pozițiile uh, pe acest subiect și, bineînțeles, vom face un uh, rezumat al acestei consultări publice. De asemenea, analizăm uh, în detaliu implicațiile unei schimbări asupra locurilor de muncă, a economiei și căutăm și căi de atenuare a efectelor și de îmbunătățire a instrumentelor noastre de protecție a comerțului. Sperăm uh, că lucrările noastre um, se vor finaliza în iunie. Vom discuta asta în Colegiul Comisarul, Comisarilor întâi. Uh, lucrăm uh, foarte mult, discutăm foarte mult cu toți colegii și încercăm să ascultăm pe cât mai multă lume posibil. Piețele deschise sunt esențiale pentru prosperitate, însă avem nevoie și de uh, Uh, echitate pe piață. Deci instrumentele de protecția comerțului trebuie să funcționeze în mod eficace. Pe această bază ne vom lua decizia. Iată câteva dintre elementele asupra cărora lucrez și lucrăm. Sunt convinsă că am uitat câteva, dar sunt convinsă că îmi veți uh, și aminti. Vă mulțumesc! Cecilia. Mulțumim, uh, Cecilia. Înainte să începem discuția, aș dori, dragi colegi, să vă amintesc că nu avem o rundă de întrebări și răspunsuri obișnuită, este um, o discuție ce, are parte, ce face parte din dialogul structurat. Deci trebuie să reflecte prioritățile pentru acest program uh, de lucru al Comisiei și pentru următorul uh, program de lucru. Uh, bineînțeles, vom face un rezumat, vom discuta cu grupurile politice și uh, vom trimite această contribuție la conferința președinților de comisii, iar apoi această comisie, la rândul său, va prezenta rezultatul tuturor comisiilor către conferința președinților și sperăm că vom avea o poziție astfel a întregului Parlament față de noul program de lucru al Comisiei după Uh, uh, vacanța de vară. Voi începe prin a da cuvântul coordonatorilor grupurilor politice, iar apoi uh, celorlalți membri. Vă rog să vă rezumați la, să spunem, trei minute, astfel încât să avem suficient timp pentru discuții. Și cine dorește, poate, oricine dorește, poate să participe. Dar începem cu PPE și Daniel Caspari. Mulțumesc. Doamna comisar, dragă Cecilia, cred că ați prezentat foarte bine faptul că în domeniul extern avem uh, multe uh, succese, ați uh, analizat, ați menționat Nu știam că aveți nevoie de interpretare din germană în germană, spune vorbitorul. Da, deci um, mă, cred că s-au făcut mari progrese cu uh, OMC, Nairobi, dar uh, și cu uh, Vietnam. Cred că este un mare succes și vi-l datorăm în, ma în mare parte că facem progrese cu Mercosur, însă ce mă îngrijorează pe mine este tot ce este în interiorul Europei, nu în afară. Ați menționat multe elemente. La nivel de legiferare nu facem progrese. Reforma TDI, deci instrumentele de apărare a comerțului, legislația privind proprietatea intelectuală. La Parlament văd bunăvoință în ceea ce privește propunerea Comisiei, dar uh, nu și la Consiliu, minereurile de conflict uh, nu facem progrese și așa mai departe. Întrebarea mea este cum putem face pentru a elimina aceste blocaje de facto ale acestor uh, legislații în Consiliu. Și apoi, Singapore. Când va, Singapore se va întoarce în fața Curții Europene de Justiție și din nou vom fi în fața întrebării ce facem cu acordul. L-am negociat, însă pe partea de protecția investițiilor cu Vietnam și Canada am ajuns la alte uh, acorduri. Deci trebuie să nu pierdem timpul și să ne asigurăm că putem face ceva cu Singapore, că putem lansa uh, programul de ratificare sau că negocierile eventuale ce ar mai trebui să aibă loc se țin. Și al treilea mare subiect, economia de piață, când ne gândim la uh, dialogul structurat, este o prioritate, uh, mai ales pentru grupul nostru. Este important ca și după decembrie 2016 să avem un instrument funcțional împotriva dumpingului, ca și după decembrie 2016 să avem o situație în care uh, să respectăm dreptul OMC, pare să fie din ce în ce mai greu Ehm, și e din ce în ce mai greu să rămânem calmi, având în vedere dezbaterea. Ați uh, semnalizat uh, și uh, că veți um, evalua consultarea făcută, dar ce putem să spunem opiniei publice privind chestiunea statutului de, de economie de a Chinei? Mulțumesc. Mulțumesc, David Martin, în numele SND. Thank you. Uh, a number of my colleagues have... Mulțumesc. Mai mulți dintre colegii mei au întrebări, deci voi încerca să fiu succint. În ceea ce privește multilateralismul, este mai mult un comentariu decât o întrebare, de fapt. Mă bucură să văd uh, angajamentul dumneavoastră susținut față de multilateralism, și că vă opuneți ideii că Doha mm, a murit. Cred că trebuie să continuăm să luptăm pentru un sistem multilateral. Uh, este un comentariu pentru a vă spune că vă susținem pe acest uh, subiect, care, cred eu, trebuie să facă parte din dialogul structurat. În al doilea rând, parțial bazat și pe ceea ce a spus uh, Daniel și pe ceea ce ați spus, instrumentele de protecție comerciale mi se pare incredibil că, în momentul de față, acest punct nu este pe ordinea de zi din mai a Consiliului uh, Miniștrilor uh, ce se ocupă de comerț. Noi uh, vom depune presiune și cred că și dumneavoastră, la nivel uh, informal, uh, faceți tot ce puteți. Dar cred că trebuie să folosim toate relațiile cu statele membre uh, și așa mai departe. Uh, este o ocazie pentru comisie să mm, ridice vocea. De multe ori uh, comisia a fost criticată de statele membre um, că nu acționează destul de repede cu aceste instrumente și în același timp aceleași state membre blocau. Suntem în mijlocul unei crize, trebuie să se discute în mai și ar fi o lipsă de responsabilitate să nu se facă acest lucru în mai o sugestie în ceea ce privește dialogul structurat este utilizarea dublă. Părem să uităm. În urmă cu trei ani, instituțiile au făcut um, o declarație privind dubla utilizare. Vedem activități teroriste și criminale Um, răspândindu-se și a devenit vital să discutăm despre um, acest uh, subiect. Aș vrea să știu când va face Comisia o propunere pe, acest, uh, pe această temă. Bună dimineața, doamnă comisar. Multe dintre punctele pe care le-ați abordat uh, erau și importante pentru mine. În primul rând, Asia și cum să îmbunătățim relațiile cu Asia mai ales cu piețele emergente. Mă bucură, deci, să, să aud ceea ce ați spus despre Indonezia. Domnul Caspari a vorbit despre importanța Singapore în această regiune și despre progrese. Avem un program uh, pe acest, uh, aici sau și ce putem face pentru a accelera lucrurile. De asemenea, și eu am, aș avea o întrebare și despre Taiwan și dacă putem să continuăm să lucrăm la un acord de investiții cu Taiwan și dacă asta ar fi legat de China. Pentru că acum ducem și discuțiile privind statutul de economie de piață al Chinei. Deci dacă am putea înainte de asta să uh, încheiem uh, discuții cu uh, Taiwan. Și apoi India, care e situația după summit? există ceva din partea lor, um, chiar poate crearea unui dialog um, regulat, poate mai pentru anumite produse la nivel de ministrul de comerț. Mă bucură să, să aud ceea ce ați spus despre Mexic. De asemenea, aș vrea să mă concentrez asupra timpului de a duce la bun sfârșit negocieri și apoi este nevoie și de toată verificarea juridică de traduceri. Nu considerați, doamnă comisar, că tocmai această verificare juridică și uh, traducerile durează prea mult? Uh, TPP-ul, când a fost uh, semnat, uh, a intrat în... Uh, tot, tot procesul de verificare și traducere a durat șase luni. La noi durează 18 luni, uh, mai mult chiar. Cred că situația globală ne spune că trebuie să acționăm mai rapid între încheierea acordurilor și semnarea lor. Mă bucură uh, și munca făcută pentru TTIP, mai ales pentru IMM-uri și m-a bucurat foarte mult și faptul că ați spus că va exista un uh, capitol pentru IMM-uri în uh, toate următoarele acorduri. Mulțumesc, Marichie. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar. Voi încerca să mă bazez pe punctele menționate de antevorbitorii mei. Este clar că agenda este una foarte ambițioasă și că avem nevoie de rezultate. Uneori mă întreb dacă ambițiile de a avea o agendă comercială mai integrată cu incluse valori și comerț pentru toți, mă întreb dacă toate aceste lucruri sunt posibile cu capacitățile pe care le aveți acum la DigiTrade. Am discutat cadrul multilateral, um, cadrul multianual uh, ieri. Um, sunt multe așteptări în ceea ce privește transparența, Um, în ceea ce privește consultarea societății civile, întreprinderilor, IMM-urilor, părților interesate, mă întreb dacă este posibil să faceți față cu toate aceste așteptări de um, comunicare, consultare. Cred că Parlamentul ar fi dispus să se asigure că, este că sunt asigurate aceste capacități în caz că este nevoie de ele. Apoi sunt complet de acord cu ceea ce a spus Daniel Caspari în ceea ce privește blocajul în Consiliul pe o serie întreagă de subiecte. Este chiar îngrijorător. Și având în vedere aceste lucruri, mă întreb dacă ați putea să ne spuneți mai mult despre zvonurile pe care le-am auzit referitor la posibilitatea ca președintele Obama să solicite un TTIP compact când se va întâlni cu unii membri ai Consiliului în Europa. Cred că ar fi o greșeală, pentru că unele puncte cheie, cum ar fi achizițiile publice, accesul la piață, nu au fost uh, duse la bun uh, sfârșit. Sper că nu vom vedea apărând pur și simplu o nouă realitate politică. Apoi aș vrea să mă refer la nevoia de a actualiza regulamentul privind uh, dubla utilizare. Există foarte puține domenii în care um, să existe um, evoluții atât de rapide și cu un impact potențial atât de mare uh, cum este acest domeniu al tehnologiilor. Am văzut că Italia a, uh, a anulat o autorizație de vânzare înspre exterior la unei companii care se numește Hacking Team și care vindea softuri de spionaj unor regimuri dictatoriale. Și acest soft s-ar putea să nici măcar nu fie ilegal. Dacă avem legi care permit astfel de uh, lucruri, uh, nu vom avea decât de suferit. Deci este nevoie de progres aici. Mă voi opri aici astfel încât să aibă toată lumea timp să intervină. Mulțumesc, Helmut. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă Malmström. Și din partea mea câteva comentarii referitor la cele spuse de dumneavoastră și de colegi. Ați menționat strategia comercială Trade for All și ați pus uh, accentul pe comerțul echitabil. Mi se pare important și cred că trebuie să ne ținem de acest punct. Cum putem aduce această idee în statele membre și în statele partenere, pentru că este uh, premisa ca, pentru ca comerțul să-și aducă ceva oamenilor. Apoi, da, OMC întâi vrem negocieri multilaterale și comerț multilateral, dar ne întrebăm ce înseamnă asta concret și ajungem la um, faptul că avem multe negocieri plurilaterale și bilaterale, dar în substanță prea puțin ac- acționăm la nivel uh, multilateral. Pentru pro- programul 2017 Asta mi s-ar părea important. Cum consolidăm dimensiunea multilaterală uh, reală în acordurile ce se și urmează să se negocieze. Apoi, am discutat ieri despre cadrul financiar multianual și aș vrea să spun că atunci când vorbim despre politica comercială, trebuie să ne uităm unde avem uh, venituri uh, mai mici prin faptul că au uh, dispărut taxele vamale, au dispărut practic mijloacele proprii și cum consolidăm pe altă parte pentru a compensa în bugetul european. Dacă prin politica de comercială reducem nivelul de taxe vamale pe care le încasăm, asta ne afectează și pe noi. Deci, cum uh, se va aborda acest subiect la nivel orizontal cu celelalte domenii. Are Comisia o strategie <clears throat> pentru a compensa pierderea de venituri proprii prin alte tipuri de uh, politici? Și cu asta ajungem la taxa pe tranzacțiile financiare sau dacă nu ar trebui să avem în vizor mai puternic serviciile financiare. Um, Panama Papers, dumpingul fiscal, toate aceste lucruri. Um, fac numai um, niște sugestii referitor la domeniile pe care ar trebui să le abordăm pentru a crea legislație. Un al patrulea punct, statutul de economie de piață al Chinei, da, este un subiect uh, enorm, în, pre, pre, propusesem în martie în, pla, un, în plen un acord bilateral privind competitivitatea între UE și China. Și asta în ceea ce privește dumpingul de concurență, dumpingul uh, în domeniul lucrătorilor. Iar, uh, și asta pentru a evita uh, accelerarea pe care o vedem acum. Aș mai avea multe întrebări. Rusia, corupția, uh, Ehm, Ucraina, Moldova. În Ucraina avem, chiar conform ambasadoarei UE, un stat eșuat. Mulțumesc, dragi colegi, aceștia au fost coordonatorii. Avem 11 persoane scrise la cuvânt și va trebui să fiu foarte strict eh, în ceea ce privește timpul. Domnule Buchner? Avem 12 intervenții, deci mai multe nu mai permit. Bun, uh, doamna Curtin Darling. Um. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Aș începe prin a spune că salut uh, angajamentele pe care vi le-ați asumat ca și comisar începând din 2014 în ceea ce privește controlul parlamentar și implicarea Parlamentului și cred că am asistat la multe progrese în ceea ce privește controlul parlamentar și transparența și democrația sporită în politica comercială a Uniunii Europene, deci aspecte pozitive pe care trebuie să le ducem mai departe. În contextul referendumului din Marea Britanie, aș avea întrebare legată de controlul democratic. Cum anume se elaborează această politică comercială pe care o conduceți în uh, asta din perspectiva miturilor care, pe care campania Brexit le distribuie. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să nu se poziționeze ca un uh, dușman al cetățenilor în ceea ce privește politicile comerciale, ci să fie de partea lor. Și în pofida progreselor pe care le-ați făcut în TTIP, CETA și așa mai departe, o manieră ar uh, însemna transparentizarea în acțiunile concrete. Mă întreb dacă ține și acest lucru de planificarea dumneavoastră viitoare. În ceea ce privește controlul democratic, aici apare și aplicarea uh, preliminară a acordurilor comerciale și în acest punct de vedere aș dori să văd ce se prevede pe viitor pentru că astfel acordurile comerciale se implementează înainte ca Parlamentul European să își dea acordul pentru astfel de acorduri comerciale. Guvernul britanic a semnat uh, acest lucru în tratat. Și v-am uh, pus această întrebare și la audierea noastră ca și comisar și uh, ați spus că veți face ceva în această privință. Dar acum campaniile uh, pro-ieșirea Marii Britanii spun că acordurile CETA și TTIP ar putea fi aplicate înainte ca Parlamentul European să-și dea acordul. Vă veți îngriji ca niciun acord comercial să nu fie aplicat în mod preliminar înainte de votul din această cameră? Mulțumesc, doamnă Minor. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil me eigenlijk... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să plec de la ceea ce spunea doamna Curtin Darling. Aveți eh, multe probleme cu care vă confruntați. România, Franța, raportul TNI, unde se spune că dreptul de a reglementa nu este corespunzător uh, ancorat în acord. Astăzi avem uh, știrea că și țăranii orlandezi vor uh, manifesta împotriva acestui acord. Există multe neliniște la nivelul opiniei publice și s-a mai spus că acest acord va intra eventual uh, se va pune în aplicare eventual deja începând cu anul viitor, înainte ca statele membre să ratifice și Comisia am mai spus că acordul va fi valabil uh, excluzând astfel statele membre și Parlamentul. Eu mi-aș dori această garanție ca acest acord să trebuiască să treacă prin uh, controlul parlamentar al statelor membre, iar până atunci uh, acordul să nu fie în vigoare. Mulțumesc, Ima. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, mulțumesc pentru explicații. Eu aș dori să mă refer la trei lucruri concrete. În primul rând, relațiile cu America Latină, Mercosur, aici va exista un schimb de opinii în mai, iată o veste bună, însă datorită instabilității politice din Brazilia aș fi dorit să știu ce pericole anticipați în ceea ce privește o posibilă necontinuare a procedurii și dat fiind, și, dat fiind și evenimentele din trecut, care nu trebuie să se repete, ce trebuie făcut pentru ca acest demers să aibă succes. Apoi, în ceea ce privește Ecuadorul, știm cu toții că dacă această aderare Ecuadorului la tratatul cu Columbia și Peru nu se finalizează până la finele anului. Situația va fi una foarte dificilă pentru Ecuador în cadrul AKP+. Iar situația în Ecuador s-a complicat și mai mult datorită cu tremurului. Deci, ce se poate face pentru a liniști Ecuadorul și pentru a arăta că noi vom face tot posibilul pentru ca acordul să intre în vigoare în timp util pentru ca să existe o stimulare a economiei. Tot pe al America Latina, aș fi dorit să știu care este calendarul în ceea ce privește modernizarea acordului cu Chile. În al doilea rând, controlul și follow-up-ul aplicării acordurilor deja semnate. Am senzația că se fac eforturi de a spori numărul acordurilor cu alte țări, însă cele care au fost deja semnate trebuie de asemenea însoțite, trebuie să existe o evaluare ex post pentru a vedea cum sunt respectate, dacă obligațiile din aceste acorduri sunt și respectate. Dacă nu se face acest lucru, nu știm dacă acordurile pe care le semnăm își ating obiectivele. Și în fine, relațiile cu China. Pe lângă toate problemele pe care le cunoaștem cu toții, în ceea ce privește statutul economiei de piață și, și neaplicării, mai există ceva ce mă neliniștește. Multe produse din China ajung uh, în Uniunea Europeană prin porturile noastre, însă nu respectă uh, cerințele pe care le avem în Uniunea Europeană. Nu este posibil să controlăm tot ceea ce vine la noi. Există și criterii diferite în diferitele porturi și acest lucru afectează industria noastră. Este posibilă o cooperare aici și cu autoritățile vamale, uh, o mai bună armonizare și un mai bun control aici pentru a ne asigura că și Uh, controlele sunt respectate. Doamna Nesca, mulțumesc și eu aș dori să o felicit pe doamna comisar pentru um, politica comercială pe care a urmărit-o în acești ani și pentru succesele consemnate. Două întrebări. În primul rând, China. Aș dori să vă mulțumesc pentru informarea pe care ne-ați oferit-o. Știm că ieri au fost încheiate consultările, deci mai este nevoie de timp. Însă în lumina presiunilor existente care vin din lumea externă, <clears throat> dar și din interiorul acestui Parlament, pentru că grupul nostru și-a exprimat uh, o poziție în acest sens, vreau să vă întreb, în primul rând, dacă poate că n-am înțeles uh, tot din prezentarea dumneavoastră, dacă se va respecta termenul care a fost prevăzut uh, din partea Comisiei a de a înainta o propunere în iulie cu privire la modul de abordare a acestei chestiuni și dacă chiar înaintea rezultatelor consultării există deja o abordare care, abordare care se conturează la nivelul comisiei. Și apoi vreau să mai înțeleg în ce măsură discuția cu privire la acordul în ceea ce privește bunurile ecologice se um, cum evoluează așadar acest acord, pentru că erau discuții uh, promițătoare și se pare că s-au blocat. Mulțumesc, domnul Fisas. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Eu aș dori să vă mulțumesc pentru explicațiile cuprinzătoare. Ați spus foarte clar faptul că China nu îndeplinește obligațiile pentru a fi considerată o economie de piață. Cred că este important acest aspect și ați mai uh, spus pe bune dreptate că trebuie să ne asigurăm că toate normele de mediu, normele de pe piața muncii sunt respectate și pentru că Dumpingul practicat în China afectează Europa. Mă refer la industria metalurgică, la industria sticlei și multe chestiuni au fost abordate și de colegii mei. Cred că problema porturilor este extrem de importantă. Mă gândesc aici și la portul din um, Geneva și s-a spus Genoa și uh, s-a spus că ce este permis ca practică într-un port este interzis în altul. Și aș dori să nu repet acum ce s-a afirmat deja în ceea ce privește America Latină, Ecuadorul. Discuția este acum la nivelul Consiliului, dar în condițiile scăderii prețului țițeiului și a cutremurului din Ecuador este important să uh, Uh, nu lăsăm uh, deoparte această țară, pentru că altfel ar putea apărea probleme majore anul viitor. Altfel, această țară ar fi destabilizată și acest lucru ar avea consecințe și pentru Europa. Cu Mexicul știm care este situația, iar apoi în ceea ce privește Mercosur, aici poate vom avea posibilități, a discutat deja de o posibilă deschidere în ceea ce privește eventuale negocieri, dar iată apare și instabilitatea din Brazilia și nu știu dacă acest lucru nu va afecta discuțiile în Mercosur. Mulțumesc, domnul Schuster. Da, mulțumesc, mulțumesc, doamnă Malmström. Aș dori să mă refer la două chestiuni care sunt uh, foarte importante pentru mine. Spuneați uh, că pe viitor uh, se va acorda o atenție sporită implementării și monitorizării acordurilor. Ce înseamnă acest lucru din perspectiva modificărilor resurselor? Pentru că acest lucru presupune existența unor resurse corespunzătoare uh, la nivel comisiei. Însă, dacă vrem să ne realizăm acordurile și să ne asigurăm de acest lucru, va trebui să mergem chiar mult mai departe și uh, direcțiile generale vor trebui să colaboreze transversal în această privință. Dacă mă gândesc la EPA-urile cu uh, țările din Africa, atunci uh, strategia vis-a-vis -vis de aceste țări depășește cadrul acordurilor comerciale și trebuie să ne asigurăm că există o politică coerentă. Uh, cum uh, se preconizează pe viitor organizarea unei astfel de colaborări? Pentru că aceste pretenții sporite uh, din aceste acorduri trebuie să se concretizeze și la nivelul implementării pentru a avea o politică coerentă în ansamblu ei. Al doilea punct la care vrem să mă refer se referă la parteneriatele și acordurile de asociere cu țările din vecinătatea estică. Pe mine m-a mirat faptul că acum, uh, așa dintr-o dată, a, mm, a apărut o propunere de liberalizare a vizelor pentru Ucraina, fără a ține cont de ceea ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat cu referendumul din uh, Olanda, pentru că totuși o majoritate din această țară a fost împotrivă. Care sunt consecințele care rezultă de aici? Pentru că multe din uh, speranțele politice pe care le-am avut vis-a-vis -vis de acest acord, iată, eșuează. Domnul Scholz s-a referit și la situația din Moldova, dar și situația din Ucraina este una critică. Și în acest context, cred că ar trebui să vedem cum anume uh, dorim să configurăm relațiile noastre cu Rusia pe viitor, pentru că aceste țări au uh, o graniță cu Rusia și, evident, un istoric uh, cu această țară. Deci ce inițiative sunt preconizate din partea Comisiei, dacă se are în vedere o revizuire a acestui curs? Mulțumesc, Agnes! Mulțumesc. Aș dori să încep prin a vă felicita pentru agenda dumneavoastră ambițioasă și energia de care dați dovadă în desfășurarea activității dumneavoastră. Și am dorit să menționez acest lucru. Colegii au formulat deja o serie întreagă de întrebări interesante, de aceea eu voi fi subcintă. Aș avea o întregare legată de zvonurile la care s-a referit și Marike Svache. Mai circulă un zvon care, conform căruia, americanii, nevrând să acorde Chinei statutul de economie de piață ne amenință pe noi să nu facem, pentru că dacă am face-o, ar fi sfârșitul negocierilor TTIP. Mi-aș dori o confirmare sau o infirmare din partea dumneavoastră. După cum știți, sunt uh, și eu holandeză uh, și, și pe mine mă preocupă cele menționate de domnul Schulz uh, sau Scholte, care va fi viitorul negocierilor comerciale, asta și în urma referendumului din Olanda, pentru că știți că deja se strâng semnături pentru următorul referendum în ceea ce privește CETA și vis-a-vis -vis de agenda dumneavoastră, vă gândiți să faceți o defalcare între partea comercială din acorduri și partea reglementativă, partea de investiții, astfel încât să nu avem acorduri mixte și acordurile încheiate să țină strict de competența europeană. Și în acest context, când credeți că vom avea decizia cu privire, decizia Curții de Justiție uh, în ceea ce privește acordul cu uh, Singapore, unde se încearcă o clarificare a acestei probleme a competențelor mixte domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă pentru că multe din lucrurile care mă interesează au fost menționate. Dar în ce privește arbitrajul, aici au existat dezbateri virulente și uh, au existat uh, o deci, convenție din 2014 a Națiunilor Unite pot să existe mecanisme de transparență în ce privește litigiile investitor-stat și uh, să vedem uh, dacă toate statele membre care au blocat uh, această soluție au avut argumente, pentru că mi se pare că uh, această formulă va fi greu de acceptat. Este o chestiune oare de competență? Statele membre contestă competența în ce privește um, rezolvarea litigiilor din acest punct de vedere. Mulțumesc. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Cred că rolul dumneavoastră, rolul nostru, rolul dumneavoastră de a fi referința politică în Europa pentru politica comercială, astăzi este, are o importanță dublă. Asta din perspectiva situației pe care o traversează Europa, criza instituțiilor europene, distanțarea cetățenilor. Eu cred că politica comercială vis-a-vis de toate celelalte teme pe care nu vreau să le citez, este centrală pentru recapătarea încrederii în politica europeană. De aceea, ceea ce vreau să spun este că noi trebuie să fim conștienți de acest lucru. Asta vis-a-vis -vis de temele majore pe care le tratăm și n-am să revin acum asupra Chinei, TTIP și a celorlalte acorduri comerciale, dar eu cred că Trebuie să ne grăbim și să facem lucrurile așa cum trebuie. Nu trebuie să, sau nu putem să ne permitem să nu ne mișcăm. Deciziile trebuie luate pentru că trebuie găsite răspunsuri și răspunsurile sunt așteptate de țări precum țara mea, Italia, unde daunele ar fi irreversibile dacă Chinei se va acorda statutul de economie de piață. În același timp, sigur, e clar că trebuie să fim prudenți și să căutăm soluția cea mai bună. Iată că uh, în ceea ce privește TTIP, indicațiile geografice pentru noi au fost în prim uh, plan, iar în ceea ce privește uh, denumirea sau desemnarea Made in, care se astăzi se discută în Comisia IMCO, cred că se va găsi o soluție acolo. În ansamblu, Doamnă comisar, vroiam să vă spun că avem o politică comercială prea agresivă în momentul în care cooperăm cu state terțe, mai ales în ceea ce privește sudul Europei. Nu putem continua să creăm un context în care acordăm deja multă susținere financiară, eu fiind raportor pentru Tunisia și aici vorbim de 500 de milioane de euro, condițiile se înlesnesc um, um, și așa mai departe, dar cred că condițiile comerciale unde sunt și condițiile comerciale sunt călcate în picioare. Vorbim de ulei de măsline, de uh, portocale și așa mai departe. Creiem Haideți să creăm alternative la astfel de situație. Mulțumesc. Monsieur, Morel. Mulțumesc, domnul Morel. monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Eu mă confrunt cu uh, o situație paradoxală. Colegii vă felicită pentru progresele realizate, lucrurile funcționează mai bine ca în cazul predecesorului. Dar, pe de altă parte, în întreaga Europa există uh, un climat de nemulțumire, nu doar uh, față de uh, Uh, TTIP, dar și față de alte acorduri. Uh, există uh, reacții negative inclusiv în țări care erau considerate a fi foarte pro-europene. Există o revoluție metodologică, intelectuală, care trebuie să fie efectuată nu doar din partea noastră, dar și din partea Comisiei în legătură cu modul în care se negociază acordurile de liber schimb. De ce au cetățenii această impresie? Au impresia că există mai puțină transparență. Da, s-au registrat progrese, dar uh, în general cetățeanul consideră că multinaționalele sunt favorizate și după aceea uh, nu trebuie să uh, avem un dublu limbaj. Bun, ne angajăm în legătură cu CETA, trebuie să avem răspunsuri clare Uh, care vor fi prevederile de asemenea în legătură cu TTIP-ul. Trebuie să știm care sunt obligațiile pe care ni le asumăm în legătură cu uh, TISA de asemenea. Uh, există puncte de vedere foarte diferite. Cred că trebuie să fim foarte clari în ce privește răspunsurile pe care le primim din partea Comisiei. Deci există o neliniște într-o serie întreagă de state europene, inclusiv în Franța, în legătură cu negocierile cu statele din grupul Mercosur și concesiilor care se fac inclusiv fermierilor din acele regiuni, deși în Europa trecem printr-o criză în domeniul agricol care este foarte gravă. Maybe better that you put the uh, headphones. I to... Domnul Tacula, mulțumesc. Da. Uh, vă voi uh, adresa întrebarea mea în engleză, în limba mea maternă. Uniunea Europeană negociază uh, TISA, CETA. Este vorba despre uh, acorduri care implică anumite uh, provocări, iar una dintre ele este să interpretăm prevederi foarte tehniciste. Dar dacă există competențe diferite, uh, atunci oare uh, se va aplica uh, ceea ce este prevăzut în TTIP sau ceea ce este prevăzut în alt acord. Atunci când competențele sunt diferit prevăzute. Mulțumesc doamnă comisar, că v-ați referit la un uh, comerț care să se bazeze pe fair play. Eu uh, am fost foarte decepționat de conferința de la Nairobi, pentru că problemele esențiale nu și-au găsit rezolvare. Înainte, uh, ca și înainte, în Europa și în Statele Unite există produse care sunt profund subvenționate, iar aceste acorduri ajung în cadrul uh, acordurilor comerciale pe piețele țărilor în curs de dezvoltare, uh, distrugând ceea ce uh, producția autohtonă ar fi putut să furnizeze. Și ca atare ne facem vinovați de sărăcia care proliferează în aceste țări. Oare putem să facem ceva concret pentru a îmbunătăți lucrurile? Mulțumesc! Doamnă comisar, dați-mi voi, aș dori să adaug și eu ceva în legătură cu solicitarea domnilor Sico și Morel. Există o discuție în legătură cu politica comercială a Uniunii Europene și se bazează într-adevăr pe uh, un fel de neîncredere față de politica europeană în domeniul comercial. Oare uh, nu ar trebui în programul dumneavoastră să aveți accentul pe reconstrucția încrederii în politica comercială, pentru că uh, ar trebui până la urmă ca cetățenii să aibă încredere în politicile pe care le dezvoltăm. Altfel noi putem să luăm decizii minunate, dar să îi pierdem pe drum pe cetățeni. Poate că trebuie să răspundem în primul rând la această întrebare. Vă mulțumesc pentru toate întrebările și voi, mă voi strădui să răspund la toate întrebările adresate. Dar uh, întrebarea dumneavoastră a fost uh, una foarte complicată pentru că, într-adevăr, există o lipsă de încredere nu doar față de politica comercială, dar față de uh, politica europeană în general. Există forțe politice care exploatează această neîncredere a cetățenilor și încearcă să submineze politica noastră, să lanseze tot felul de zvonuri de fapt, noi am adoptat o uh, politică comercială adaptată, care să fie mai transparentă. Niciodată în Uniunea Europeană politica comercială nu a fost mai transparentă decât acum. Știu că nu uh, am ajuns la un nivel ideal, dar ne străduim să dezvoltăm o politică mai transparentă împreună cu partenerii noștri, uh, solicităm mandate, avem documente de background pe care le facem publice și uh, înainte de a începe negocierile, uh, le spunem partenerilor noștri, dorim să fie un proces de negociere transparent. Și uh, am avut legături cu multe țări în care am considerat că este nevoie să deschidem piețele pentru că putem crea locuri de muncă. Dar comerțul nu înseamnă doar progres economic, înseamnă și promovarea unor valori și asta încercăm și noi să facem, să uh, implementăm valori de uh, relații comerciale bazate pe echitate, să uh, conlucrăm cu societatea civilă, cu ONG-urile, cu lumea afacerilor, cu cetățenii de rând, într-o manieră fără precedent uh, până acum. Toți sunt într-un fel implicați în politica noastră comercială și uh, dorim să ne asigurăm uh, că, uh, într-adevăr, ne îndeplinim promisiunile și cred că uh, oamenii în felul acesta pot să vadă că politica comercială contribuie la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea economiei în țările lor și că se derulează într-o manieră transparentă și că sunt promovate standarde și valori pe care le considerăm a fi ale noastre și Oamenii care lucrează în Direcția Generală Trade uh, desfășoară o activitate extraordinară, fac eforturi cotidiene, lucrează zi și noapte, dar sigur nu putem să facem și să realizăm uh, toate aceste lucruri singuri. Știți foarte bine că eu nu pot să mă lansez în niciun fel de negocieri comerciale fără un mandat din partea statelor membre. Și statele membre trebuie să se uh, angajeze uh, mai serios. Uh, nu uh, trebuie să se mulțumească să critique după aceea comisia, pentru că trebuie să își asume de fapt o responsabilitate. Uh, trebuie să uh, își deschidă piața sau să ne spună clar, trebuie să stopați negocierile cu respectiva țară. Uh, Uh, suntem criticați în legătură cu TTIP, dar uh, până la urmă eu cred că trebuie să existe și o atitudine de asumare a leadership-ului pe plan național în legătură cu progresele pe care le facem. Pentru că, sigur, e nevoie de încredere și nu putem acționa singuri. E nevoie și de susținerea dumneavoastră. Iar acum, în legătură cu întrebările dumneavoastră, domnule Gaspari, aveți dreptate. Pe plan intern uh, ne luptăm cu diverse Uh, probleme serioase, inclusiv în legătură cu anumite minerale, dar cred că până la urmă, înainte de începerea uh, vacanței de vară, vom reuși să finalizăm aici demersurile noastre în legătură cu TDI în Consiliu. Sperăm uh, să existe până la urmă, într-o formă sau alta, pe agenda Consiliului uh, specializat, pentru că trebuie să uh, oamenii um, au așteptări din partea noastră, speră să ajungem la instrumentii de apărare în domeniul comercial foarte bună, dar uh, trebuie să recurgi la ele acolo unde uh, nu uh, există o competiție bazată pe fair play. De pildă, în industria oțelului vom avea probleme cu China. Tocmai de aceea este nevoie de asemenea instrumente. În ce privește combaterea torturii, încercăm să facem progrese și sperăm să le realizăm uh, sub președinția neerlandeză. Iar în ce privește uh, posibilitățile de utilizare dublă, dual use, uh, de asemenea sperăm să finalizăm documentul. În legătură cu Singaporul, nu știm nu, mă scuzați, este vorba de acea instanță care să decidă în cazul litigiilor uh, nu știu exact când va putea să fie înființată. Iar știu că a existat o delegație la Singapore și uh, mesajul a fost că acest acord a fost finalizat, dar trebuie să analizăm uh, capitolul privind investițiile să vedem uh, ca în momentul în care această curte uh, va funcționa să putem să recurgem la ea. Da. În ce privește uh, TDI-ul, de asemenea, domnule Martin, ați făcut trimitere la uh, aceste probleme. În legătură cu Taiwanul au existat alegeri regeni. Abia pe 20 mai se va instala noul guvern. După aceea, uh, vom putea să avem discuții exploratorii. Avem diverse propuneri în legătură cu Taiwanul. Să vedem dacă propunerile noastre vor fi acceptate, pentru că în momentul în care ne-am întâlnit am avut o atitudine destul de deschisă. Dar, uh, până la urmă, concluziile nu au fost încurajatoare. Dar uh, continuăm să acționăm foarte uh, angajați, fie că um, încercăm să conlucrăm prin intermediul OECD-ului sau la um, alte reuniuni. În ce privește uh, traducerile, suntem obligați să uh, avem documentele în 23 de limbi. Uh, încercăm să urgentăm uh, din acest punct de vedere activitatea, să cooperăm mai bine între co analizele pe care urmează să uh, le efectueze și Consiliul pe documentele traduse, dar încercăm să uh, urgentăm, cum spuneam, cât putem uh, de repede. În ce privește resursele, da, primim din partea dumneavoastră sarcini suplimentare și noi ne acordăm uh, sarcini suplimentare de monitorizare, de verificare, toate necesită până la urmă resurse suplimentare și uh, asta înseamnă inclusiv în ce privește uh, transparența, uh, în ce privește uh, relațiile uh, de uh, protecția activității comerciale, inclusiv în relația cu Statele Unite. Toți se întreabă de ce nu recurgeți la un personal mai numeros. Bun. Există alte evenimente, președintele uh, Obama se va afla la uh, Hanovra, uh, eu voi fi acolo, va avea loc un fel de mini-dineu care va fi oferit de către doamna cancelar Merkel și sigur că vor fi discutate probleme de securitate, dar și uh, unele legate de TTIP. Uh, nu știu care va fi până la urmă rezultatul. Noi progresăm în uh, negocierea acestui acord transatlantic, dar până la urmă nu știu care va fi rezultatul. Și americanii au spus-o, nu poate să existe până la urmă un fel de TTIP light Uh, și uh, solicitările din partea statelor membre sunt atât de pretențioase uh, încât Trebuie să vedem cum progresăm în ce privește achizițiile publice, serviciile, indicațiile geografice. Am făcut progrese în ce privește reglementările nu știu ă, dacă se va face acolo sau nu o declarație ă, publică despre importanța TTIP. Domnule Scholz, da, ă, lucrăm în susținerea schemelor și practicilor unui comerț echitabil și de asemenea, încercăm să implementăm propunerile dumneavoastră ale domnului Martin pentru uh, susținerea inițiativelor locale uh, privind comerțul echitabil. În ce privește organizațiile, Organizația Mondială a Comerțului, până în toamnă trebuie să existe un o fel de schiță ce ne dorim uh, pentru 2017 în legătură cu FC 11 pentru că uh, există uh, uh, aici presiuni inclusiv din partea OMC-ului și avem discuții constante cu statele și există și un dialog cu reprezentanții societății civile. Marți vor exista să vorbim despre organizația OMC, despre întâlnirea de la Shanghai deci avem pe agenda această problematică și participarea și implicarea Parlamentului va fi foarte binevenită. În ce privește prevederile vamale, statele membre au obligația să implementeze reglementările astfel încât standardele europene să fie respectate în totalitate. Să vedem dacă putem face mai mult din acest punct de vedere. Iar în ce privește pierderea de um, încasări tarifare și contribuția la PIB uh, în statele membre, uh, există un acord privind investițiile dintre Uniunea Europeană și China și discutăm și aceste aspecte pentru uh, a avea o mai mare transparență în relațiile noastre investiționale cu China. Doamna Kirtan Darling, da, am auzit despre acel referendum din Regatul Unit. Da, am citit undeva despre asta. Uh, Bineînțeles, Comisia nu, nu poate să influențeze acest lucru, dar cred că unele dintre lucrurile pe care le-ați spus uh, sunt adevărate, le pot confirma. După cum am spus, politica comercială europeană este formulată cu, de comisie după contribuțiile statelor membre. Niciun acord comercial nu se uh, negociază fără un mandat unanim din partea statelor membre și uh, um, sprijin din partea Parlamentului European. Fiecare pas uh, pe care luăm în negocieri este discutat înainte și după cu statele membre, deci există o monitorizare uh, continuă. Există lucru, grupuri de lucru speciale ale statelor membre, plus Comisia uh, INTA a Parlamentului. Și asta încercăm să facem și în strategia Trade for All, să um, urmărim un nivel egal de transparență în, în toate acordurile, cum este cel uh, la TTIP astfel încât să ne asigurăm că publicul din afara uh, Bruselului poate să urmărească ce se întâmplă. Mulți dintre dumneavoastră v-ați uh, referit la unele zvonuri. Eu am promis în acest Parlament că dacă există un acord între statele membre, un acord comercial, nu va fi aplicat uh, în mod uh, preliminar fără acordul Parlamentului. Deci orice zvonuri există, nu se va aplica niciun uh, acord TTIP, CETA, uh, în mod preliminar, fără să fie de acord Parlamentul. Apoi intervine chestiunea mixității, este altceva, dar este clar că este nevoie de un acord uh, cu Parlamentul și cu Consiliul și acest lucru va rămâne valabil. Puteți uh, uh, spune ceva despre chestiunea mixității în statele membre, pentru că dacă acordul este aplicat uh, în mod preliminar, atunci poate continua la nesfârșit. Asta ne-a spus uh, purtătorul de cuvânt uh, din partea Comisiei Europene referitor la uh, aplicarea preliminară a acordului cu Ucraina. După cum știți, țara mea a votat împotriva acestui acord Cine n-aș vrea să ne regăsim în aceeași situație. Doamna Malmström. Da, dacă un acord este mixt sau nu, bun, Comisia face o propunere și statele membre decid deci uh, așa se decide că un acord este mixt. Atât pentru Comisie și Consiliu ar fi uh, foarte util dacă Curtea de Justiție ar putea să ne dea o orientare în acest sens. În uh, tratatul de la Lisabona s-a dorit ca Uniunea Europeană să Um, poate negocia acorduri comerciale în numele membrilor da, săi, dar interpretarea este puțin vagă. Aș spera ca uh, instanța să ne dea o orientare. În ceea ce privește referendumul uh, uh, din um, țările de jos, a fost referitor la întregul acord de asociere, iar chestiunea vizelor este în afară. Așteptăm în continuare o um, interpretare a acestui referendum din partea guvernului uh, olandez. Până, să nu, până nu avem asta, nu avem, nu știm. Uh, așteptăm însă hotărirea instanței referitor la acest aspect al mixității. Și până atunci trebuie să vedem cum acționăm. De asemenea, dacă fiecare acord uh, comercial va fi supus unui referendum, va fi greu, va trebui să ducem această discuție. Pentru că Uh, dacă se ajunge la asta, se va face până la urmă foarte puțin. Iar reprezentanții aleși uh, ai poporului sunt în, uh, la nivelul guvernelor, dar și dumneavoastră reprezentați populația. Apoi, Mercosur și uh, Brazilia. Da, într-adevăr, <laughs> sunt unele turbulențe în uh, Brazilia. Președinția actuală a Mercosur este Uruguay, și în continuare uh, se vor um, ocupa de chestiunea uh, comerțului când uh, va prelua Venezuela președinția, pentru că și um, Brazilia ne-a trimis niște semnale clare, până nu se schimbă nimic, uh, va trebui să avem încredere în ei. Uh, cunosc termenul limită pentru Ecuador, uh, Comisia și-a făcut partea ei, sperăm că dumneavoastră și Consiliul puteți acționa rapid astfel încât să nu existe întârzieri. Este un apel, de asemenea, pe care vi-l lansăm și pe care l-am lansat și Consiliului. În ceea ce privește Chile, Chile, Chile mă scuzați, există um, Uh, pregătiri în curs. Nu am să vă dau o dată fixă, dar probabil la anul. Și da, trebuie să lucrăm la implementare. O întrebare din partea domnului Șuțe. Și da, trebuie să cooperăm statele membre, dar uh, Comisia cu diferitele direcții generale lucrează, cooperează, cooperăm cu um, reprezentanțele noastre, cu industria, cu societatea civilă, pentru a obține informațiile necesare pentru monitorizare și implementare. Și bineînțeles, întreaga comisie este implicată aici și încercăm să căutăm o strategie mai inteligentă pentru asta. Doamna Mosca, în ceea ce privește bunurile ecologice, din păcate e puțin blocat acest uh, dosar. China are unele probleme uh, pe care nu am reușit să le rezolvăm cu ei. Vom uh, profita de reuniunea OCDE de la finalul lui mai și de la începutul lui iunie pentru a vorbi despre aceste bunuri ecologice, pentru a vedea dacă putem depăși aceste probleme. Altfel, discuțiile continuă bine și este o oportunitate foarte bună de a arăta că și politica comercială poate contribui la atingerea obiectivelor uh, de la COP21 și că avem o nouă cale de a face comerț, facilitând uh, bunurile ecologice și uh, ajutând astfel la protecția mediului. Am vorbit despre Ecuador, Mexic și Mercosur. În ceea ce privește China și programul, calendarul, avem multe răspunsuri uh, la consultarea publică, trebuie să le evaluăm. Din nou este clar că China nu este o economie de piață, este vorba de prevederile în uh, protocolul de anexare ce expiră. Deci uh, fie nu facem nimic uh, fie și ne adaptăm, fie mutăm China de pe lista uh, țărilor um, considerate economie de piață. Și asta schimbă modul în care calculăm um, măsurile antidumping. Și dacă facem asta, ne întrebăm dacă putem proteja ce există deja, <clears throat> dar și să avem în viitor mecanisme de protecție comerciale și uh, deocamdată nu suntem la acest nivel, avem nevoie de contribuția din partea consultării publice. Uh, nu vă pot da un calendar, dar uh, știm că și colegiuitorii vor avea nevoie de timp pentru a lua o decizie, deci discutăm, vom discuta asta cu președintele și secretariatul când ne vom apropia mai mult. Va trebui să luăm o decizie și în Colegiul Comisarilor, deci nu vă pot da încă o dată. Ucraina am răspuns, cred. Domnul Iongherius, Statele Unite nu trebuie să schimbe legile privind economia de, uh, statusul de economie de piață al Chinei. Numai Europa are uh, liste cu țări. Alte țări nu au asta, deci nu trebuie să vină cu o propunere juridică. Pot uh, pur și simplu să schimbe modul în care calculează, nici măcar nu trebuie să treacă prin Congres. Uh, deci e o abordare mai liberă. Bineînțeles că uh, discutăm acest subiect uh, cu mulți parteneri, dar în niciun caz nu ne-au uh, amenințat că um, vor opri negocierile TTIP, vă asigur. În ceea ce privește referendumurile, cred că am răspuns. În ceea ce privește convenția menționată, numai Polonia nu a semnat-o din uh, motive, spun că este din cauza că ține de competențe naționale. Deci uh, Uniunea Europeană nu a semnat uh, lucru pe care îl deplâng. Apoi, ați menționat multe dintre sensibilitățile și aspectele delicate la TTIP, indicațiile geografice sunt foarte importante încercăm să avem ambiții uh, la fel de puternice pentru TTIP ca și la CETA. Americanii au o tradiție foarte diferită. Din punctul lor de vedere este ceva foarte ciudat. Deci discuția în general este complicată, nu neg asta, dar sunt optimistă, cred că putem uh, găsi o soluție. De asemenea, știm că anumite produse din sectorul agricol uh, pot avea de suferit Uh, și se ia în considerare acest lucru în uh, discuția cu statele membre. De asemenea, avem însă și posibilități enorme de a deschide piețe pentru produsele noastre agricole. Mercosur, uh, produse lactate sau eliminarea tarifelor va deschide piețe pentru produsele agricole europene foarte competitive. Domnule Morel, cred că am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Poate nu sunteți de acord, dar am încercat să ne schimbăm uh, metoda. Există multe zvonuri, dar multe dintre ele sunt nefondate. În ceea ce privește propunerea privind Mercosur și um, carnea de vită, ne-am schimbat, ne-am adaptat uh, propunerea față de 2004, însă nu putem nici să ne bazăm pe tot ce am uh, promis în 2004. Deci le-am dat o scădere a cotei, dar care considerăm noi este rezonabilă. Și am prevăzut uh, o posibilitate pentru industria noastră uh, de, a cărnii și pentru agricultură în general. Domnul Tacula a plecat uh, în ceea ce privește suprapunerile TISA-TTIP. Da, e complicat. Și uh, în ceea ce privește TISA va avea loc o uh, reuniune la nivel ministerial în mai. Facem progrese, dar sunt țări foarte diferite în acest grup. Credem că putem merge mai departe la TTIP în ceea ce privește serviciile decât la TISA. Domnule președinte, cred Cred că am răspuns la toate întrebările. Dacă nu, nu a fost intenționat, uh, poate că mi-a scăpat ceva. Mulțumesc. Iată, precis uh, și în timp util. Vă mulțumim foarte mult. Uh, menținem contactul, bineînțeles. Dragi colegi, um, vom colecta pozițiile noastre, vom face o propunere pentru coordonatori um, și apoi vom transmite asta Um, conferinței uh, președinților de comisii. Vă mulțumesc! liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie dann wieder. Dragi colegi, am să vă rog să luați loc. Vom trece la vot. Începem întâi cu punctul 15. protocolul privind uh, tutunul. Avem un singur vot, însă înainte de a vota facem un test pentru a vedea dacă toată lumea are cartelele de vot și dacă uh, fiecare grup este reprezentat cu numărul adecvat de persoane. Deschid votul de test acum. un vot în plus de la SND. Îmi elimin, îmi scot eu cartela de vot. Foarte bine. Bun, deci 32 de persoane cu drept de vot este în regulă. Foarte bine. Trecem la punctul 15, la votul privind raportul domnului Seinfeld. Deschid uh, votul. și închid votul. Și se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări raportorului. Trecem la punctul 16. Și aici avem un singur vot. Este vorba de uh, Croația și acordurile cu Columbia și Peru. Deschid votul. S-a închis votul. și, din nou, se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări, domnule Fisas! Trecem la punctul 17. Evaluarea Fondului European de Adaptare la Globalizare, un proiect de aviz. Începem cu amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar aș prefera să verificăm. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la amendamentul 25 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. Amendamentul 25 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Trecem la amendamentul 27 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A doua parte, amendamentul 27, s-a deschis votul. S-a și închis. Și se adoptă și a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, verificăm 29. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament uh, oral 1. Există cineva care este împotriva acestui amendament oral? Se pare că nu este cazul, deci îl votăm. Votăm pentru acest amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Și trecem la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 31 de voturi pentru. Felicitări raportoarei. Dann kommen wir zu 18. Trecem acum la punctul 18. Este vorba de încheierea definitivă a unui a unei proceduri de trialog foarte greoaie și lungă, dar iată că am reușit și acum putem vota. Vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Am ajuns astfel la finalul uh, procedurii de votare de astăzi. Vă mulțumesc. Și vă propun să trecem acum la punctul 19 și anume la acordul cu privire la tehnologia informației din cadrul OMC. Am avut ocazia să discutăm uh, succint această tematică cu doamna comisar. Dragi colegi, dragi colegi, înțeleg că nu participați la toate ședințele întotdeauna, dar atunci când părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Bun. E vorba de acordul ITA, pe care îl vom examina acum. Avem uh, și un invitat, doamna Annelise Schild, consultant uh, pe politici comerciale din partea Siemens AG. Și pentru început aș dori să-i acord cuvântul. Ah, ia. Bine Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Anca Sril e numele meu, lucrez la Siemens aici, la birou de politici guvernamentale și am fost rugată să spun câteva cuvinte despre acest acord cu privire la uh, tehnologia informației. Montor de la Geneva și încă sunt setată pe un acord cu privire la bunurile de mediu. Siemens, după cum știți, este o companie foarte mare, 350.000 de salariați uh, în întreaga lume, 200.000 doar în UE și avem o serie întreagă de produse de tot uh, felul în ceea ce privește domeniul informatic, dar și uh, de, de la produse de inginerie până la produse din domeniul sanitar. Siemens uh, acordă o atenție sporită în momentul de față digitalizării. Cam 18.000 de ingineri software avem la noi în firmă. Deci, digitalizarea reprezintă un fir roșu uh, în întreaga noastră companie. A, turbinele care funcționează pe bază de gaze, de pildă, sunt echipate cu o serie întreagă de senzori. Și, uh, și din această perspectivă, digitalizarea este extrem de importantă. Pentru noi, comerțul este fundamental și de aceea aș dori să vă ofer trei motive pentru care noi considerăm că acest acord cu privire la tehnologiile informației sunt foarte bun. Oferă, în primul rând, acces pe piață și cred că este un element extrem de important pentru ATI, deci o face într-o formă multilaterală și depășește cadrul acesta mai restrâns al acordurilor bilaterale cu care uh, companiile au uneori probleme, mai ales din cauza numărului foarte mare de acorduri bilaterale. Deci, accesul la piețe, reducerea taxelor vamale în ceea ce privește echipamentele din domeniul sanitar în China, va fi o oportunitate pentru noi. De asemenea, această liberalizare oferă un format plurilateral pe lângă accesul pe piață, o parte importantă se referă la avântul pe care îl dă astfel negocierilor la nivel OMC. Am fost la Nairobi în decembrie și am asistat la o conferință de presă care a avut loc după încheierea acestor negocieri și când s-a făcut anunțul și am avut senzația că a fost acel tip de rezultat de care are nevoie OMC-ul pentru a crea o atmosferă pozitivă și pentru a arăta că OMC-ul poate avea un rol important nu doar în adjudecarea uh, de dispute, dar și în crearea de reguli și liberalizarea comerțului. De aceea cred că acest acord este extrem de important. Un ultim uh, motiv pentru care aș dori să subliniez importanța ATI se referă la capacitatea sa de a Uh, capacita digitalizarea. Vă spuneam că pentru Siemens, dar și pentru alte companii din domeniu, digitalizarea este crucială pentru păstrarea competitivității. Vă dau un exemplu. Le permitem, de pildă, consumatorilor noștri să creeze un geam în digital pentru uh, capacitățile lor de producție astfel încât dacă apare o problemă la nivel tehnic să nu trebuiască oprită producția. Deci acest geam în digital este ca un fel de uh, a doua unitate de producție unde pot fi modelate uh, posibilele nevoi de schimbare. Digitalizarea liberalizează comerțul pentru o serie întreagă de uh, produse, de pildă senzorii. Vă spuneam că pentru turbinele de gaze sunt folosiți senzorii pentru a obține informații mai bune despre funcționare, eficiență, informații pe care le vor folosi apoi consumatorii. Aș încheia aici, spunând că ATI vine cu nou acces pe piață, este o realizare pentru OMC și în ansamblu cred că este un acord extrem de bun și mulțumesc și celor dintre dumneavoastră care au participat la Nairobi. Din păcate, din alte regiuni au participat prea mulți parlamentari, dar cred că Parlamentul dumneavoastră a dat un exemplu foarte bun pentru a sublinia și dimensiunea parlamentară a OMC. Mă opresc aici și uh, vă doresc mult succes în discuțiile viitoare. Mulțumesc foarte mult! Știm așadar contextul acestui acord ATI. Suntem conștienți de avantaje care au fost uh, reafirmate acum de reprezentanta Siemens. Am avut și un mic uh, dejun uh, de lucru foarte interesant pe această temă. Consider că este o nevoie, dar și o voință clară, dar mai există și anumite constrângeri de timp, pentru că procesul nostru de ratificare ar trebui să se încheie până la 1 iulie, pentru că altfel uh, vom avea probleme serioase. Dar ar trebui să putem reuși. Spun asta pentru că, din păcate, raportoarea noastră, doamna Cristu Drovol nu poate fi aici astăzi datorită unui eveniment uh, tragic în familie. Și domnul Caspari uh, a promis să înlocuiască și acum 5 minute mai era la locul dânsului. A, iată că vine în fugă. Deci mă pot opri din uh, scurtul meu discurs și să-i dau cuvântul imediat. Da, mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să vă transmit uh, cele mai bune urări din partea colegii noastre Godlif Cristot Ruvul și aș dori să dau citire notelor dânsei. Dânsa spune că acordul cu privire la extinderea Uh, ATU-ul existent este extrem de important din două motive. În primul rând, este o prima înțelegere la nivel tarifar de la crearea OMC, pozitiv pentru sistemul multilateral comercial al OMC și se așteaptă o reducere a costurilor pentru consumatori și uh, companii și un acces mai mare pe piețe pentru companiile IT. Știți că primul ATI a fost uh, încheiat în 96 de conferința ministerială din Singapore și a intrat în vigoare în 97. Astăzi astăzi. Vorbim de 87 de participanți și este în mare măsură vorba de produse de telefonie mobilă, componente digitale și așa mai departe, dar însă de atunci sectorul IT s-a schimbat foarte mult și lista ATI a trebuit extinsă. Negocierile pentru extinderea acestei liste au început în 2012 și acum un număr de 54 de membri OMC au negociat extinderea acestui acord. Acordul a fost încheiat în iulie anul trecut și a fost adoptat de ministrii țărilor participante în luna decembrie anul trecut la conferința din Nairobi sub forma unei declarații cu privire la extinderea ATI. Ce conține așadar acordul? Acordul final conține o listă suplimentară de 201 de produse precum semiconductori de nouă generație, sisteme GPS, tehnologie de imagistică, te- telecomunicații, sateliți și așa mai departe. Valoarea totală este estimată la un trilion pe an și uh, reprezintă cam 10% din comerțul mondial din ziua de astăzi s-a luat angajamente pentru toate aceste produse cu o uh, reducere treptată a tiferor de până la șapte ani și uh, au fost incluse și o listă de produse sensibile pentru care companiile au nevoie de mai mult timp pentru a se ajusta. După uh, reducerea barierelor tarifare, volumul pentru aceste produse uh, va crește. Prin urmare, Acordul va aduce la crearea de noi locuri de muncă și va stimula inovarea și de aceea raportarea propune Parlamentului European să uh, adopte această propunere, de asemenea să ducă mai departe negocieri cu țări care nu fac parte din acordul OMC, pentru că sunt țări care vor beneficia de facilitări exportând pe piața UE, dar nu oferă același lucru în schimb. De aceea, pentru ca UE să beneficieze pe deplin, este important să ne asigurăm că toți membrii OMC se vor adera la acest acord. Am să dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Mosca începe. Mulțumesc. Și eu aș dori să subliniez importanța finalizării acestui acord, care era absolut necesar datorită evoluției tehnologice rapide în acest domeniu. Este foarte binevenit acest acord, păcat doar că se vorbește foarte puțin despre el, pentru că, de fapt, este un acord pe care vine cu avantaje importante atât pentru consumatori cât și pentru producătorii din economia europeană și a partenerilor noștri. Câteva observații doar și eu îmi doresc că să putem finaliza cât mai repede această procedură, să ne încadrăm în termene pentru că acordul să intre în vigoare cât mai repede. Și eu aș dori să subliniez faptul că e bine că s-a ajuns la acest acord în interiorul sistemului multilateral pentru a redea forța necesară acestui sistem și sperăm că și țări care astăzi încă nu au aderat la acest acord o vor face în viitor pentru a extinde numărul potențial de beneficiari a rezultatelor la care s-a ajuns. Și a doua observație. Sperăm că nu va fi nevoie de atât de mulți ani pentru o ulterioară actualizare. E bine că s-a prevăzut deja un moment pentru actualizare viitoare în 2018, asta și, probabil și pentru a ajunge la un mecanism de actualizare constant, dat, dat fiind domeniul specific de care este vorba și unde constatăm evoluții din ce în ce mai rapide, care <clears throat> nu um, permit o, un calendar de actualizare atât de lung. Am apreciat uh, și eforturile făcute de comisie în ceea ce privește reducerea barierelor netarifare în acest domeniu și sper că în 2018, când sunt prevăzute negocierile viitoare, vor putea fi incluse și uh, barierele uh, netarifare pentru a realiza, realiza procese și în acest domeniu. Mulțumesc din partea liberalilor, Maritie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, voi fi succintă. Este o actualizare binevenită și importantă pentru rezultatele la care se poate ajunge la nivel multilateral. Cred că trebuie să fim foarte clari și când vorbim de schimbările din jurul nostru și în ceea ce privește digitalizarea, trebuie să stabilim standarde. Uh, salut uh, așadar această extindere a sistemului bazat pe regulă OMC, iar vis-a-vis -vis de discuția cu comerț în ceea ce privește bunurile IT, cred că e nevoie și de a face legătura cu sectorul serviciilor din economie și în toate acordurile pe care negociem, TTIP, TISA sau altele, încercăm să vedem cum anume putem uh, întări valorile fundamentale pe care le avem în Europa, astfel încât să ne asigurăm că se reflectă și la nivelul relațiilor comerciale din Europa, fără a afecta libera circulație și uh, încurajăm uh, statele să nu recurgă la localizarea datelor care ar împiedica astfel fluxul liber. Sunt așadar de acord cu colega mea Alessia Mosca că ar trebui să acordăm atenție sporită rolului tehnologiei în comerțul exterior și uh, sper că vom avea o finalizare favorabilă. Mulțumesc, domnul Buchner. Mulțumesc. Mă asociez și eu acestei ultime întrebări, pentru că ce mă surprinde pe mine de fiecare dată, cred că uh, este faptul că prin astfel de extinderi se pierde oarecum din uh, sistematica inițială. Iată că acum frigiderele au de-a face cu IT-ul, Alte lucruri însă nu figurează pe această listă, deci cred că se impune o mai bună clasificare a produselor în astfel de acorduri. Trebuie să ne gândim ce acorduri lipsesc. În al doilea rând, o observație care nu se referă la această nouă versiune, ci um, observație generală. Asistăm la o monopolizare a pieței IT în diverse domenii. În anumite branșe avem uh, unul sau doi producători doar la nivel mondial pe anumite produse specifice. Și atunci, întrebarea ea este cum anume contracarăm această tendință din ce în ce mai vizibilă a monopolizării. partea UE. Poziția grupului nostru este una pozitivă, salutăm extinderea acestui acord în ceea ce privește produsele de tehnologie a informației. Această extindere are o importanță majoră la nivelul economiei mondiale, pentru că e vorba de un volum de 10% din uh, volumul tranzacțiilor comerciale la nivel mondial. Salutăm și faptul uh, că se prevede acum o actualizare periodică și, de asemenea, sperăm că vor adera și mai multe state la acest acord. Sperăm că și Comisia va face efort în acest sens. Salutăm și poziția raportoarei. O, totuși, o anumită justificare a doamnei Christopher Rovolt m-a surprins atunci când spune că în anumite domenii concurența va spori. Domnul Buchner uh, spunea că ne temem de tendințe de monopolizare. Acum, concurența este un element constitutiv într-o societate liberă. Nu este un efect nedorit, ci exact ceea ce au nevoie consumatorii, pentru că prin concurență uh, consumatorii beneficiază de prețuri mai reduse. Și dacă mă gândesc la discuțiile de ieri și de astăzi pe TTIP și CETA, mă miră totuși atitudinea defensivă a unor colegi pentru că o lume deschisă, sigur, este plină de riscuri, dar dacă nu ți-asumi riscul, rămâi în urmă. Și dacă ascult argumentele unora și le duc mai departe, atunci mă gândesc că Probabil dacă acești oameni ar fi fost uh, de față la crearea comunității economice europene, ar fi votat împotrivă. Deci, într-o lume deschisă, există uh, riscuri și cine nu-și asumă riscuri trăiește într-o societate care nu se dezvoltă. Mulțumesc, doamna Le Pen. Oui, même si beaucoup de pays qui sont pas... Da, Există diferențe aici între diversele state membre ale Uniunii Europene. Sunt singura reprezentantă a grupului meu și mi se pare că este de-a dreptul ciudat că reprezentanții multinaționalelor își apără interesele în comisia noastră, că își găsesc aici avocați pentru uh, a promova acordurile de liber schimb. Iar acest acord de liber schimb în ce privește tehnologia uh, IT uh, demonstrează că, uh, de fapt, uh, cetățenii nu sunt corect informați și uh, nu înțeleg lucrurile pentru că aceste tipuri de acord sunt mai puțin transparente decât TTIP-ul sau acordul cu uh, China, dar îl consider a fi un acord uh, nefast. Știți că se negociază acum acorduri pe probleme de mediu între cele 28 de state membre din Uniunea Europeană și 16 uh, state tere i aici uh, știm că există uh, dezavantaje pentru anumite țări cu produse care afectează mediul înconjurător, încercăm să le plasăm în alte țări pentru ca și acolo să punem până la urmă mediul înconjurător în pericol. Și acest lucru s-a întâmplat și cu uh, sursele uh, regenerabile uh, din Franța, pentru că uh, fabricile din China au uh, profitat de credulitatea noastră până la urmă, acaparând o mare parte din industria noastră și în felul acesta impunându-se pe piața internă. Cred că se ajunge în felul acesta la aranjamente brutale, dar uh, cred că popoarele se dezmeticesc și constat până la urmă că uh, Uh, se confruntă cu un coșmar care este creat pe plan uh, european. Și poate de aceea încearcă uh, acum să își manifeste voința la fiecare referendum votând împotrivă. Mulțumesc, domnul Borel. Grazie, președinte. general... Mulțumesc, domnule președinte. În general, nu avem obiecții particulare pe marginea acestui dosar. Însă am totuși anumite întrebări vis-a-vis -vis de câteva categorii de bunuri care figurează printre cele 200 de produse care fac obiectul reducerii taxelor vamale. Mă refer în special la cele care au potențiale implicații în ceea ce privește utilizarea uh, duală, precum sateliți, uh, componente de sateliți, alte instrumente pentru comunicarea aeronautică și spațială, busole sau altele care au implicații asupra sănătatea noastră, aparatură electromedicală sau pentru aplicații generale medicale, chirurgicale sau veterinare. În opinia mea, aderarea la o reducere generală a tarifelor este um, salutară, dar nu trebuie să corespundă și la o reducere a standardelor în aceste uh, domenii și în pierderi pentru consumatori. Eu sper că în ceea ce privește standardele vom fi uh, uh, rigizi și nu vom permite reducerea acestora. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul Comisiei. Cornelius fetiță. care a fost negociatorul șef pentru negocierile ITA. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am pregătit uh, câteva observații care insistă asupra uh, beneficiilor uh, asemenea acord, dar cred că mulți dintre cei care au intervenit au făcut-o poate mai bine decât puteam eu să o fac, de aceea doar câteva scurte observații. Poate în legătură cu probleme care nu au fost menționate în ce privește beneficiile. Uh, exportul uh, a fost Uh, număr mai mare și a acoperit uh, practic uh, importurile și asta într-un fel poate să ne creeze o stare de mulțumire. Dar există și o serie întreagă de produse ofensive în multe sectoare care se află în creștere în Uniunea Europeană. Mă refer la chipurile multicomponente, uh, de asemenea, um, alte produse, uh, echipament IT pentru industria medicală, jocuri video, pentru a menționa doar câteva dintre ele, care uh, sunt uh, produse acum pe scară largă și care vor duce în continuare la o sporire a exporturilor noastre. Dar și articolele de pe această listă sunt elemente și componente pentru alte produse. Deci, uh, eliminându-se uh, sau reducându-se tarifele la import, Uniunea Europeană ar putea să devină mai competitivă. Dacă ați citit analiza pe care Comisia a făcut-o uh, privind beneficiile acestui acord, veți constata că efectele vor fi semnificative și vor spori competitivitatea industriei noastre, vor spori exportul de asemenea produse, ca atare se vor crea și locuri de muncă suplimentare. Deci am încercat să um, uh, excludem de pe listă anumite produse, să includem altele um, adaptându-ne la ceea ce industria poate să ofere. Și eu cred că, în primul rând, în relația cu China uh, vom avea de câștigat pentru că și China își va reduce aici tarifele la import pentru uh, multe produse europene. Deci va fi un câștig bilateral. Uh, iar uh, nu uh, vor mai uh, exista probleme legate de țara de origine, pentru că și etichetarea va fi corespunzătoare. Dar dați-mi voie să mă mai refer la alte câteva observații care au fost făcute de cei care au intervenit până acum și pot să vă spun că aceste uh, Um, acorduri tarifare uh, au fost uh, în mare parte um, încheiate și acum uh, se declanșează un nou proces din acest punct de vedere în lumea industrială. Tocmai ne-am întors la, de la întâlnirea de la Geneva pe această temă și este foarte important ca și alte țări să se alăture acordului convenit acolo și vestea bună este că un număr mare de state mici au uh, fost de acord să se alăture uh, acestui acord, Georgia, Macao, dar și unele mari, ca de pildă Mexicul doresc, uh, dorește să adere la acest acord sau Chile. Deci, veștile sunt bune și continuăm să lucrăm în această direcție iar ă, acordul inițial a fost semnat de 28 de ă, state membre, acum sunt deja 82 de state care au aderat la acord. Iar în ce privește calendarul, ă, aici Există termene destul de strânse. Pe 11 aprilie Consiliul a acceptat propunerea Comisiei, iar dacă Parlamentul European va fi de acord, atunci vom putea adopta documentul și Comisia va putea să elaboreze regulamentul privind uh, anularea tarifelor uh, la import. Și sperăm că nu o să uh, apară probleme neașteptate și ca uh, până la 1 eh, iulie acest proces să poată să fie finalizat dacă toate instituțiile își vor îndeplini obligațiile. Deci vă mulțumim foarte mult pentru susținerea de care am beneficiat din partea dumneavoastră în atingerea acestui obiectiv. You didn't really reply to the... Nu știu. Dacă ați răspuns la întrebarea colegului Borelli în legătură cu problema uh, legată de uh, produsele cu posibilă dublă utilizare, doriți să spuneți ceva în acest context? Cred că există multe bunuri care uh, pot să aibă o asemenea dublă utilizare Există un grup de lucru specializat, uh, deci nu cred că eliminarea uh, tarifelor ar putea să uh, rezolve problema sau să stopeze exportul acestor produse în state nedorite. Mulțumesc fost și eu sunt de această părere, dar va trebui să includem până la urmă și sectorul IT în uh, legislația specifică pentru bunurile cu uh, potențial uh, de dublă utilizare. Și în absența uh, raportorului, să vedem care este foaia de parcurs. Termenul limită de depunere a amendamentelor 25 aprilie, votul în comisie 24 mai și după aceea putem adopta documentul pe, uh, în iunie, în prima uh, plenară. Deci, în felul acesta ne înscriem în termenul pe care l-ați menționat dumneavoastră, 1 iulie. Bun. Mulțumesc foarte mult și atunci revenim la punctul 11, care este un subiect despre care poate vă amintiți, pe care l-am amânat. Este vorba despre specificațiile tehnice uniforme uh, și este vorba despre uh, o revizuire a unei decizii um, um, de la Geneva. Subiectul poate că nu uh, este aparent atât de atrăgător, dar este și în legătură cu ceea ce uh, se discută foarte intens în cadrul TTIP, o cooperare de reglementare. Și cred că de aceea merită să privim lucrurile ceva mai aprofundat pentru a mai uh, revizui principiile, să vedem în ce măsură acest model al cooperării de reglementare uh, pot să se regăsească în acordurile bilaterale. Grupul 29 de la Geneva care uh, uh, organizează implementarea acestui acord care există încă din 1900 58 au existat două revizuiri ale legislației, iar acum este vorba de cea de-a treia revizuire, deci cooperarea trebuie să fie intensificată suplimentar. Se dorește până la urmă să existe un sistem de omologare de tip pentru autoturisme care să fie unitar Trebuie să existe de o susținere a majorității și de la două treimi se ajunge la patru cincimi cu propunerea, astfel încât uh, să se țină seama uh, și de uh, poziții minoritare. Totuși, acest model de cooperare în reglementare mi se pare că uh, va servi standardele uh, ridicate internaționale, dar va servi și uh, intenția de a reduce costurile. Deci mi se pare a fi un model corect. Merită să vedem cum putem să integrăm acest principiu mai puternic în uh, acordurile bilaterale. Cred că discuțiile sectoriale cu Statele Unite ar putea fi evitate dacă ambele părți ar colabora mai intens la Geneva și ar respecta uh, regulile uh, stabilite uh, sub egida Națiunilor Unite. Bun. În ce privește cooperarea normativă la nivel mondial în cadrul modelului UNC, am obținut informația că uh, putem primi de la unitatea de specialitate informații în acest sens. Good morning. Thank you. Bună dimineața. Mulțumesc. Uh, eu îl înlocuiesc uh, pe colegul care și-a anunțat prezența ieri. Vă mulțumesc pentru uh, acest proiect uh, elaborat de dumneavoastră pentru proiectul nostru de recomandare. Aș dori să subliniez importanța cooperării în domeniul reglementării, mai ales pentru sectorul automobilistic, care poate să ducă până la urmă la creșterea numărului de locuri de muncă. Dar doresc să ilustrez uh, cadrul uh, în care noi încercăm să cooperăm cu state terțe și ne dorim, de fapt, o armonizare a reglementărilor în cooperarea Uh, internațională. Iar în ce privește uh, revizuirea acestui acord din 1958, de asemenea vreau să vă dau unele explicații. De ce este cooperarea internațională crucială, mai ales în sectorul automobilistic? Pentru că existența unor diferențe în procedurile de certificare, de omologare între state, creează bariere pentru comerțul între state duce până la urmă și la adaptări ineficiente ale produselor care nu creează uh, garanții nici măcar pentru mediul înconjurător, iar fondurile ar putea să fie mai bine folosite pentru crearea unor locuri de muncă calitativă reglementările uh, pot să ducă până la urmă la uh, reducerea de uh, costuri, să reducă și barierele în comerțul internațional. De aceea, această cooperare în ce privește Uh, reglementările um, este uh, importantă, inclusiv în sectorul automobilistic. Să ne gândim că în Uniunea Europeană um, industria automobilistică are o contribuție esențială la PIB și atrage și investitori uh, străini, inclusiv în ce privește cercetarea și știința este de fapt o creștere a cercului de valori globale. Și ca atare, importanța pentru Uniunea Europeană este mare. Iar 80% din creșterea în acest sector probabil că se va produce în zona statelor cu economie emergente și în afara Uniunii Europene. Dar noi avem în clipa de față prin industria automobilistică o poziție importantă în comerțul internațional, inclusiv prin componentele de autovehicule, prin motoarele pe care le exportăm iar în 2015 uh, 94 de miliarde de euro au fost profitul acestei industrii. Situația actuală însă nu uh, poate să se uh, mențină la nesfârșit pentru că există o competiție internațională și trebuie de fapt să ne asigurăm și piețe care să rămână deschise produselor noastre. Iar pentru a ne produce, proteja produsele, trebuie să existe până la urmă eliminarea barierelor tarifare prin cooperare eh, internațională putem să încercăm să eh, înlăturăm aceste bariere. În plus, putem crea o siguranță a transportului rutier și o protecție a mediului înconjurător eh, la nivel global, ceea ce poate să însemne până la urmă și un model și pentru statele care doresc să ne ajungă din urmă. Deci, pe, la uh, nivelul UNECE au fost adoptate măsuri, așa uh, numitele uh, proceduri de testare uh, pe plan global al vehiculelor uh, destinate transportului uh, rutier. Uh, și uh, această nouă procedură uh, este reprezentativă inclusiv uh, pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, poate constitui o metodă globală de combatere a schimbărilor climatice. Deci, în ce privește această cooperare internațională, vreau să vă spun câte ceva cuvinte despre forumul UNECE este important ca acest forum uh, național pentru armonizarea uh, reglementărilor să se uh, acționeze și Uniunea Europeană conduce practic demersurile în acest domeniu. Uh, iar în momentul în care părțile contractuale aderă la aceste decizii, acest uh, lucru uh, favorizează inclusiv producția de componente pentru vehicule. Partenerii noștri sunt Japonia, Rusia, Corea de Sud și Australia în acest forum. De pildă, în 2016, um, Japonia uh, va aplica 66 de reglementări care au fost elaborate dar și uh, Statele Unite, India și China participă în ce privește reglementările tehnice. Doar 16 uh, reglementări pe plan global în cadrul acestui forum au fost adoptate pentru că nu s-a ajuns la un consens uh, având în vedere uh, că este nevoie de o largă majoritate. În cadrul acordului adoptat am colaborat, cum spuneam, cu Statele Unite și Japonia și uh, această cooperare, mai ales cu Statele Unite, este foarte importantă. Deci, uh, în iunie anul acesta se va adopta un regulament uh, de funcționare. UNECE poate fi un model pentru cooperarea în domeniul reglementărilor, dar noi ne străduim să existe o cooperare și pe plan bilateral, cum ați menționat și dumneavoastră anterior, domnule președinte. Este nevoie de dialoguri reglementare cu China, Japonia și cu Rusia. ceea ce privește următoarele acorduri uh, încheiate în, cutu, în, vi, încheiate în trecută s-a inclus o uh, anexă pentru a asigura conformitatea cu reglementările UNECE. De asemenea, negocierile actuale, precum TTIP, Japonia și statele ASEAN. La ultim, în ultima parte a intervenției mele mă voi referi la revizuire în ceea ce privește acordul din 1985 și uh, cooperarea de reglementare în acest sens. După cum am spus, acordul din 1985 este un instrument pentru armonizarea legislației din domeniul automobilelor la nivel mondial. Este un instrument important um, pentru că aderarea la reglementările UNECE înseamnă automat că totul va corespunde cu aceste standarde. Vom finaliza uh, legislația privind omologarea autovehiculelor, ceea ce va deschide noi posibilități. În Uniunea Europeană am mers mai departe. Conform uh, regulamentului general de securitate adoptat în 2009, mai multe regulamente UNECE se aplică direct ca legislație obligatorie europeană. Aplicarea acestor regulamente nu se limitează la părțile contractante. Regulamentele UNECE se aplică și unor state care nu sunt semnatare, cum ar fi China și India. Faptul acest fapt uh, permite acces la piață către aceste piețe, chiar dacă nu sunt uh, semnatare ale acordului. Acordul din 1950 uh, a fost un bun instrument pentru cooperarea de reglementare, dar a reieșit clar că este nevoie de o reformă. Din două motive. În primul rând să se crească acordul, um, atractivitatea acordului din 1958. și, în al doilea rând, să avem un cadru robust pentru viitoarele provocări și dezvoltări pe piața în continuă schimbare la nivel global. Comisia și statele membre au investit foarte multe resurse în această reformă și suntem mulțumiți de rezultatele ei. Ne bazăm pe sprijinul Parlamentului European, astfel încât Uniunea Europeană să aibă un aviz pozitiv pentru uh, revizuirea acordului în iunie astfel încât acordul din 1958 să fie un model de cooperare de reglementare la nivel internațional. Mulțumesc, domnule președinte. Thanks a lot. Um, Mulțumesc, Daniel Caspari. Dragi colegi, cred că devine clar că de mulți ani, ca Uniunea Europeană, cooperăm uh, bine sau facem bine cooperarea de reglementare. Mi se pare că această revizuire este o îmbunătățire uh, pentru a vedea cum se creează astfel de standarde. M-aș bucura dacă în Uniunea Europeană am uh, face tot ce putem pentru a contribui. Sprijin ceea ce, spune Bern, ce a spus Bernd Lange, nu este valabil numai pentru TTIP, este pentru toate celelalte acorduri. Dacă state precum Japonia, Corea de Sud, chiar și noi, Uniunea Europeană, am respecta 100% ce rezultate reiezi de pe urma acestei cooperări, cred că am uh, fi mult mai departe în multe domenii și n-ar mai trebui să ne facem atâtea probleme referitor la diferențele de standarde. A ieșit clar din această procedură, de asemenea, faptul că în trecut am avut în Parlament de votat uh, propuneri din aceste foruri, întotdeauna am analizat ce este în aceste texte, dacă se potrivește cu legislația europeană și apoi am votat aceste acorduri în comisia noastră și în Parlamentul întreg și dacă am fi crezut că nu trebuie făcut, am fi putut respinge. Tocmai de, aceast, de aceea această propunere este un exemplu de cum poate funcționa cooperarea de reglementare. Experții se reunesc, se gândesc cum pot arăta lucrurile, bineînțeles, fac asta ținând uh, cont și de legislația națională existentă uh, în toate statele acestei lumi și apoi vin cu propuneri care sunt acceptabile pentru cât mai mulți. Însă, fac propuneri, nu iau decizii. Deciziile le luăm noi în Parlamentul European împreună cu colegiuitorii din Consiliul European. Și în acest uh, context aș vrea să spun că am vrea să sprijinim această propunere, așa cum uh, propune și uh, raportoarea și cred că raportorul, mă scuzați, și cred că este Iată un exemplu prin care putem arăta că cooperarea de reglementare nu este ceva negativ, ci din potrivă ne poate ajuta foarte mult și că, da, este supus unui control democratic. Mulțumesc, nu mai am uh, persoane înscrise la cuvânt. Avem și uh, rezoluția TTIP. UNECE și grupul de lucru 29 reiese ca fiind un model funcțional uh, sub uh, control democratic. Și cred că acest lucru poate constitui un uh, semnal pentru că Poate parteneri din afara Uniunii Europene au alte a cooperării pentru reglementare și pot să vadă asta ca pe un exemplu pozitiv. Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 20, data de 22 și în mai, cred că vom vota acest punct. În regulă, trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Din nou un subiect foarte interesant, și anume prezentarea unui studiu, bun, nu neapărat al unui studiu, ci a unui studiu aproape finalizat sau încă nefinalizat, referitor la impactul serviciilor financiare asupra acordurilor de liber schimb ale Uniunii Europene, asta și în contextul uh, dezbaterii privind uh, Panama Papers. Deci este o dezbatere uh, foarte oportună. Din partea Universității Hröningen, cei care s-au ocupat de acest studiu, avem uh, reprezentanți și acestora aș vrea să le dau cuvântul um, menționând însă explicit că este numai un început de studiu, deci nu sunt rezultatele finale. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a uh, prezenta acest uh, studiu. Studiul, după cum ați spus, a fost prezentat, uh, efectuat de Universitatea din Groningen împreună cu un institut uh, din Haga. Am lucrat cu o echipă mai extinsă, suntem prezenți patru membri. În dreapta mea, Olga Cinelicenco din Hröningen și apoi de la Acer Davoiancici, din nou din Hröningen, Heinrich Winter și eu uh, din partea Institutului Alster. După cum ați spus, uh, domnule președinte, este un studiu uh, care mai trebuie perfecționat, dar este aproape finalizat, nu putea veni um, la un moment mai oportun, însă Um, venind din țările de jos, trebuie să mă refer și la acordul UE-Ucraina. Uh, de asemenea, în alte, um, și în alte foruri se acordă mai multă atenție acestor uh, subiecte. Avem uh, pregătită și o prezentare. Aș vrea să vă rog să puneți următorul uh, slide. Contextul despre care vorbeam este acela că Uniunea Europeană dorește să-și uh, extindă comerțul extern prin, uh, și să adauge uh, noi dimensiuni de uh, dimensiuni sociale de uh, mediu și de drepturile omului. De asemenea, au existat legis- au fost le- adoptate legislații privind uh, evaziunea fiscală, spălarea banilor și transparența. Obiectivul studiului a fost să vedem dacă există o, o legătură între liberalizarea serviciilor financiare prin acordurile de liber schimb ale Uniunii Europene și spălarea de bani, evaziunea fiscală și așa mai departe. Pentru a găsi un răspuns la această întrebare, uh, echipa a analizat textul a cinci acorduri de uh, liber schimb și legislația de implementare a prevederilor privind serviciile financiare, spălarea de bani și așa mai departe în aceste, din aceste acorduri în statele partenere. Asta a fost partea juridică a studiului și apoi am uh, încercat să vedem uh, efectele practice, într-o parte empirică, și apoi am făcut recomandări de îmbunătățire. După cum spuneam, partea juridică conținea, conține uh, rapoarte pe țări, de fapt șase țări, pentru că unul dintre acordurile de liber schimb acoperă două părți, Columbia și Peru, nu am să vă citesc exact ce scrie pe uh, slide, dar în general ne-am dat seama că formulările din acordurile de liber schimb sunt destul de slabe, se vorbește despre ef- eforturi depuse pentru a combate spălarea banilor și acest lucru nu îi stimulează foarte mult pe uh, partenerii comerciali să acționeze. De asemenea, am văzut că mai multe țări au un cadru juridic bun pe hârtie, deci asta cel puțin uh, era în regulă. Din partea juridică, mm, iată cele mai importante rezultate. În primul rând, prevederile de taxare și transparență sunt uh, slab abordate în acordurile existente. Uh, forurile de guvernanță ale acestor acorduri nu includ Parlamentul European. Noi considerăm că Parlamentul European ar trebui de fiecare dată să primească raporturi de implementare, rapoarte de implementare, mă scuzați. De asemenea, am văzut că există informații referitoare la toate aceste țări. Deja când se negociază acordurile, deci există informații privind slaba aplicare, slaba susținerea statului de drept și așa mai departe. Vă vom arăta pe slide câteva exemple. Însă, deocamdată, am să-i dau cuvântul colegei mele, Olga. Mulțumesc! Pe scurt, aș vrea să vă prezint rezultatele analizei empirice a impactului acordurilor de liber schimb asupra spălării de bani și evaziunii fiscale. Întrebarea cheie pe care, am pe care ne-am pus-o în acest studiu este dacă liberalizarea comerțului între Uniunea Europeană și state terțe, în special în serviciile financiare, crește uh, amenințarea spălării de, banilor uh, prezentă în această țară. Un uh, rezultat important uh, pe care am dorit să vi-l uh, comunicăm este că există un acord general că fluxurile de financiare ilicite din uh, statele în curs de dezvoltare sunt substanțiale și în continuă creștere. Chiar dacă nu avem uh, statistici exacte ale acestor fluxuri, știm că problema este enormă. Aș vrea să vă rog să mergem cu două slide-uri înainte pentru a vă arăta câteva date statistice. One more, please. Yes. Well, and as these data show... După cum uh, puteți vedea uh, din aceste date, uh, date um, analizate de o organizație lider în analizarea fluxurilor financiare ilicite, Mexic, Mexic și Africa de Sud sunt cei mai, cele, cei mai mari exportatori de fonduri ilicite din, din lume. Mexicul, vedem pe slide-ul din stânga, este pe locul 3, după China și Rusia și, de fapt, modelul ultimilor 5 ani arată o creștere uh, regulată a fluxurilor financiare ilicite din această țară. O problemă similară uh, regăsim și în Africa de Sud, pe locul 7, dar uh, și uh, în alte țări analizate. Pe baza acestor date am ajuns la concluzia că statele în curs de dezvoltare, incluse în studiul nostru Mexic, Africa de Sud, Columbia, Peru, și uh, țările în tranziție, cum ar fi Serbia, se confruntă cu o amenințare uh, semnificativă de spăla, referitoare la spălarea banilor. Întrebarea este, bineînțeles, uh, ce legătură există între aceste fluxuri și acordurile de liber schimb cu Uniunea Europeană și dacă aceste acorduri fac să crească această amenințare. Am să vă rog să ne întoarcem la al cincelea slide. referitor la analiza empirică. Exact acesta este. În uh, momentul de față nu există dovezi statistice și subliniez dovezi statistice care să arate care exista o legătură cauzală între acordurile de liber schimb și creșterea fluxurilor financiare ilicite. Însă, există indicații uh, destul de puternice și probele pe care le-am uh, colectat ne dau indicații puternice că încheiarea, încheierea acestor acorduri crește amenințarea de spălarea a banilor din aceste țări. Trei factori trebuie să fie luați în considerare um, în acest context. Noi considerăm că această indicație puternică se bazează pe deschiderea la nivel comercial prin acordurile de liber schimb, mai ales faptul că fluxurile financiare ilicite din țările în curs de dezvoltare sunt în continuare uh, semnificative și cresc. Și este un uh, element important. De asemenea, faptul că Uniunea Europeană este în continuare o destinație uh, preferată a celor care fac spălare de bani. Deci, nu spunem că deschiderea comercială în sine crește amenințarea spălării banilor, însă considerăm că deschiderea comercială des, uh, crește amenințarea spălării banilor având în vedere amenințarea existândă deja în țările în curs de dezvoltare în acest domeniu și atractivitatea instituțiilor financiare occidentale pentru cei care fac spălare de bani uh, în uh, țările în curs de dezvoltare. Un exemplu. Instituțiile financiare din țările occidentale, Belgia, Germania, Regatul Unit, țările de jos, au, uh, fost, au avut foarte mult succes cu uh, depozitarii mexicani în ultimii 10 ani. Și acesta este doar unul dintre exemple. De asemenea, încă un lucru important de menționat, ce este ceva ce ne-a frapat uh, de-a lungul studiului, și anume cauza fluxurilor financiare ilicite nu este numai uh, sistemul financiar. Deci spălarea de bani nu se face numai prin folosirea uh, sistemului financiar. Spălarea de bani bazată pe uh, comerț prin uh, atribuirea de prețuri greșite unor bunuri și servicii este o sursă importantă, dacă nu cea mai mare sursă a spălării banilor în ziua de azi. Deci două surse de spălare de bani avem. Uh, spălarea banilor pe ușa din față, prin uh, sistemul financiar, sau spălarea banilor pe ușa din dos, bazată pe comerț. Un alt element important de subliniat este că fluxurile financiare ilicite pot uh, fi uh, fluxuri uh, care intră sau care ies și care au și acestea au un impact foarte negativ asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra potențialului acestor țări de dezvoltare. În mod ironic, există un acord asupra faptului că suma fluxurilor financiare ilicite din Uh, țări în curs de dezvoltare de multe ori depășește uh, suma de ajutor de dezvoltare primită pentru, de către aceste uh, state. Conform unui studiu din 2013, aceste țări, pentru fiecare dolar primit în ajutor de dezvoltare, au pierdut 10 dolari prin uh, fluxuri financiare ilicite. Încă un punct uh, important de menționat este da, să vedem dacă trebuie să obținem mai multe statistici sau să ne bazăm pe cauzele fluxurilor uh, financiare care afectează țările, țările în curs de dezvoltare. Ne-am dat seama că există um, o mare diferență între legea scrisă pe hârtie și legea aplicată. Există um, slăbiciuni structurale, funcționale în țările în curs de dezvoltare. Însă trebuie făcută o mențiune aici acest rezultat ar putea să sugereze că țările în curs de dezvoltare ar fi cauza problemei. Într-adevăr, problemele în combaterea spălării banilor sunt enorme, însă controlele uh, referitoare la spălarea banilor insuficiente in, în lumea occidentală, inclusiv în Uniunea Europeană, au uh, exacerbat această problemă. Să vă dau un exemplu. banca HSBC cu, uh, cu sediul în Regatul Unit de mai multe ori a fost implicată în scandaluri uh, ce implicau spălarea de bani de sute de milioane de dolari pentru două carteluri de droguri, unul din Mexic și unul din Columbia. Deci, iată, problema este de ambele părți. Aș dori acum să dau uh, cuvântul colegului meu pentru prezentarea recomandărilor. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți o sinteză succintă. Dacă ne uităm pe următorul diapozitiv, pe, în partea dreaptă, vedeți numărul de uh, cazuri uh, de condamnări pentru spălare de bani. Uh, sunt extrase din statistici din Statele Unite actualizate în fiecare an. Și vedeți aici că dacă ne uităm la exemplul Peru, nu au existat niciun fel de condamnări pentru spălare de bani, nici în momentul de față, nici în trecut, nici în momentul negocierii tratatului. Deci, acces la informații există și la acest tip de date în care vedem că o țară dezvoltată precum Corea anchetează astfel de cazuri și obține condamnări, iar țări în curs de dezvoltare precum Peru nu. Și trebuie să țineți cont de aceste lucruri dacă vreți să susțineți aceste țări. Cum anume? Recomandarea noastră în acest sens, dacă mergem pe următorul diapozitiv, se referă la următorul lucru. Dacă obiectivele UE uh, de promovare a statului de drept, dezvoltare durabilă și așa mai departe, Uh, și în cadrul relațiilor comerciale, atunci trebuie să încercați să exercitați influența, de pildă, printr-o asigurare unei mai bune coerențe între uh, acordul liber schimb și sistemul de evaluare a impactului acestor uh, relații comerciale, îmbunătățirea controlelor ex ante. Problema este că aceste valori de impact exante nu sunt gata suficient uh, de uh, rapid înainte de finalizarea negocierilor uh, acordurilor de liber schimb. Avem acest exemplu și în ceea ce privește TTIP, unde se preconizează finalizarea evaluării de impact undeva în septembrie. De asemenea, <clears throat> mai bună cooperare administrativă, recomandăm o abordare mai amplă în ceea ce privește politicile comerciale, fiind operaționalizată, legând mai tare uh, aceste politici comerciale de acțiune externă a Uniunii Europene, de pildă în domeniul guvernanței. De asemenea, mai recomandăm ca Parlamentul European, în lumina și a controlului democratic legitim, mai ales în condițiile actuale când publicul cere uh, pași suplimentari în ceea ce privește uh, chestiunile nelegate de comerț. Deci, acum și vis-a-vis -vis de ceea ce spunea uh, colega mea, un, un punct important se referă și la prețul uh, incorrect pentru bunuri tranzacționate la nivel uh, internațional. Ar trebui stimulată și asistența tehnică în țările partenere, astfel încât să poată fi depășite provocările în ceea ce privește aplicarea legii și, nu în ultimul rând, am dori să vedem și implicarea delegației Parlamentului European în supravegherea uh, prevederilor în ceea ce privește combaterea spălării uh, banilor. Echipa noastră de proiect consideră că prin aceste recomandări legea scrisă, legea scrisă din tratatele UE cu obiectivele sale și legislația din partenerii uh, legislația din țările partenerilor comerciale vor putea fi într-adevăr aplicate și în practică. Mulțumesc foarte mult pentru acest studiu foarte interesant uh, cu cifre statistice care spun foarte multe. E sigur că uneori la nivel de recomandări uh, mai se impun precizări. Dacă mai există cineva care dorește să intervină? Uh, dumneavoastră a fost prima, apoi domnul Buchner. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportoare pentru directiva împotriva spălării banilor în lucru la Parlament în ultimii doi ani, am ascultat cu mare interes această prezentare. Și mă întreb dacă și Comisia Europeană este astăzi prezentă pentru a ne oferi răspunsuri vis-a-vis -vis de acest studiu sau va face altă dată pentru că aș dori să adresez întrebările mele comisiei. Uh, sigur, comisia este aici și dispusă să răspundă, dar în mod normal avem noi mai întâi o discuție. Mă întrebam doar dacă pot să adresez întrebări comisiei. Pentru că atunci când citim raportul, constatăm că implementarea regională a standardelor uh, acordurilor de liber schimb în uh, Columbia și Peru nu au fost actualizate din 2008. Și dacă tot știm aceste lucruri și avem un acord de liber schimb uh, și știu că sunt în întârziere, dar în același timp noi venim cu recomandări la fiecare doi ani, de aceea și revizuirea de la combaterea spălării banilor acum în Uniunea Europeană și dacă tot știm acest lucru, ce facem în cadrul negocierilor acordurilor de liber schimb pentru a ne asigura că partenerii noștri chiar sunt ținuți de obligațiile din acorduri. Suntem chiar în mijlocul dezbaterii generate de Panama Papers și se este în curs și o anchetă în acest Parlament și din această perspectivă, cum uh, se văd acordurile de liber schimb? Nu știu dacă sunteți Dacă știți, dar Tom Bickham a fost în Comisia pentru Dezvoltare uh, vorbind uh, în calitatea sa de reprezentant al uh, ONU și arătând cum uh, acești bani se scurg din Africa. Și iată un alt exemplu a modului în care nu suntem coerenți uh, în politica noastră de dezvoltare în țările în curs de dezvoltare. Acum aș dori să adresez o întrebare autorilor studiului. Am văzut ce recomandări faceți, dar care credeți că sunt posibilitățile pentru Parlamentul European și Comisia Europeană de a include o formulare mai stringentă în ceea ce privește combaterea spălării banilor în acordurile de liber schimb? Mulțumesc, domnul Buchner. Mulțumesc. Am doar o scurtă întrebare. Așa, ca principiu, avem uh, așadar câteva recomandări. Suntem în negocieri de acordul liber schimb cu multe țări, de pildă cu Mexic. Se va ține cont de aceste lucruri? Uh, concret, în ceea ce privește Mexicul, dar situația în alte țări este similară. Acolo există la fața locului o legislație bună care ar trebui, de fapt, să soluționeze problemele dacă ar fi și respectată, însă nu se respectă. Și prin intermediul acordurilor de liber schimb, am putea să prevedem astfel de lucruri în acordurile internaționale și am avea astfel și o pârghie pentru a schimba astfel de lucruri în aceste țări în beneficiul nostru, dar și acestor țări. Deci, concret, avem aici posibilitatea, dar cred că și misiunea, ca în următoarele luni să introducem în negocieri și ceva în această privință. Se va întâmpla? Da, mulțumesc. Este și o întrebare pe care vreau eu să o adresez comisiei. Suntem acum pe cale de a relua și chestiunea combaterii corupției, avem și strategia comercială unde se tematizează acest aspect și suntem uh, și în curs de formularea unei scrisori către comisie pentru a relua această abordare pentru că acesta apare ca element de noutate în strategia pentru comerț și pentru a include și acest aspect în negocierile următoare. Eva. Mulțumesc, domnule președinte. Și întrebarea mea mergea cam în aceeași direcție ca și cea a domnului Buchner și în orice caz este adresată comisiei. În ceea ce privește modernizarea acordului cu Mexicul, am Constatăm așadar că fluxurile ilegale de bani au sporit și vă întreb ce măsuri pot fi luate pentru a remedia acest lucru și au către autorii studiului. În primul rând, mulțumesc pentru realizarea acestuia. Și întrebare acum. Dacă evoluțiile din Rusia în ceea ce privește fluxurile ilegale, uh, dar și în China asistăm la astfel de evoluții, deci puteți să ne spuneți ce măsuri au fost adoptate de Rusia sau sau nu, dacă cunoașteți uh, astfel de răspunsuri adoptate de către Rusia pentru combaterea unor astfel de fluxuri ilegale. Domnul Scholz, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru acest studiu foarte interesant și am uh, două întrebări pe care vreau să le adresez autorilor. Avem uh, cazul specific al anumitor țări, dar problema poate fi extinsă și la alte țări. Care ar fi procedurile de urmat? Dacă ne uităm la țările din Europa Centrală și de Est, e clar că avem o problemă mare și poate că se impune aprofundarea studiului acestei problematici complexe. Și ce recomandări putem avea în vedere în acest sens atunci când uh, analizăm uh, acest fel de acorduri cu uh, acest gen de țări pe viitor și la fel și cu țările africane, evident. Și a doua întrebare, pentru că e vorba de spălare de bani, dar se leagă și de evaziunea fiscală. Dacă vorbim de evaziune fiscală uh, și legăm uh, tema și <clears throat> de uh, evaziunea fiscală, atunci vă mm, întreb ce se poate face, pentru că Panama e doar pe locul 13 din această privință, Statele Unite pe locul 12, Germania pe locul 8. Deci, ce putem să uh, Uh, facem în această privință uh, prin intermediul acordurilor comerciale sau acordurilor de investiții pe care le încheiem, pentru ca problema să nu se agraveze. Și, în al treilea rând, vorbeați în recomandările dumneavoastră despre impunerea de condiții. Dacă puteți să argumentați în această privință, mulțumesc. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul Comisiei, Paulin Weinzerner, vă rog. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și eurodeputaților. Și noi dorim să mulțumim uh, Comisiei și uh, celor care au elaborat acest studiu și așteptăm cu interes și versiunea finală a acestui studiu pentru că se referă la uh, aspecte care se află în uh, centrul agendei politice, nu doar în clipa de față, dar în general și există multe preocupări în cadrul comisiei, dincolo de Direcția Generală Trade, în ce privește evaziunea fiscală și evitarea uh, plății impozitelor. Deci, trebuie să existe uh, legături între formulele de liberalizare a sistemului de impozitare și asemenea proceduri de evaziune. Și uh, chiar dacă din punct de vedere statistic aceste legături nu sunt foarte clare, uh, este clar că există fluxuri uh, financiare ilicite și un întreg comerț în ce privește favorizarea evaziunii fiscale. Deci trebuie să știm cum putem să combatem din acest punct de vedere fenomenul pe plan internațional. Și uh, în clipa de față avem uh, uh, abordări în ce privește aspecte interne, de elaborarea politicilor interne, de implementare a directive pentru combaterea spălării de bani și de un studiu de o analiză de risc în ce privește uh, spălarea de bani și evaziunea fiscală. Iar Comisia în cursul acestui an și anului viitor uh, vă va prezenta uh, o serie de concluzii uh, în legătură cu modul în care încercăm pe plan intern să combatem aceste fenomene și de asemenea să introducem reguli în acordurile comerciale internaționale. Și în clipa de față și la acest nivel sunt efectuate analize pentru a combate inclusiv stabilirea de prețuri care nu sunt echitabile. Iar în ce privește scandalul Panama Papers, sigur că acest fenomen a ajuns din nou în centrul atenției și în direcția noastră generală încercăm să analizăm lucrurile din punct de vedere coerent. Să vedem uh, cum uh, putem să adaptăm acordurile comerciale uh, la necesitatea de a combate evaziunea fiscală. Și în ce privește strategia externă, avem comunicări, pentru că Uniunea Europeană dorește să aibă o abordare, să listeze anumite țări eh, care eh, nu aplică standardele de bună guvernanță și nici nu sunt dispuse să colaboreze într-un schimb de informații deci Uniunea Europeană dorește de asemenea să revizuiască standardele de bună guvernanță și uh, modul în care uh, clauze din acest punct de vedere pot fi introduse în acordurile internaționale și sigur că noi colaborăm strâns în acest sens. În plus, săptămâna trecută Comisia a adoptat o nouă propunere uh, care uh, încearcă să îmbunătățească um, rapoartele pentru fiecare stat, inclusiv în ce privește activitatea multinaționalelor, față de listele care există în clipa de față. Și un al treilea aspect pe care trebuie să-l avem în vedere și care a fost menționat deja de câțiva dintre deputații care au intervenit, se referă la directiva privind uh, combaterea schimbării, uh, spălării banilor, uh, toate aspectele legate de ownership trebuie să fie uh, mai bine clarificate și uh, trebuie să existe și aici lista de state terțe de mare risc în care există în continuare practici de spălare a banilor. Dar cred că este important să menționăm toate aceste lucruri pentru că uh, Grupul de lucru pentru domeniul financiar în clipa de față analizează strategiile care ar putea să aibă lacune care să permită spălarea banilor și dorim ca abordarea pe plan comunitar din acest punct de vedere să înlăture aceste lacune. Iar în acest context încercăm să uh, colaborăm pe plan internațional, ca de pildă la întâlnirea grupului uh, G20 și de asemenea și uh, experții care au elaborat studiul au făcut câteva sugestii în legătură cu înlăturarea deficiențelor din statele terțe. Comisia este deschisă să acorde și asistență tehnică și pentru crearea de capacități pentru a combate aceste fenomene, iar acest lucru se întâmplă deja dar sigur că va trebui să vedem cum pot acordurile comerciale să aducă o contribuție în sprijinul acestor eforturi. După cum uh, s-a mai spus, uh, comunicatul Trade for All, care a fost publicat în octombrie, uh, reflectă susținerea din partea Comisiei pentru Uh, a combate acest uh, mod agresiv de a încerca să-ți uh, transfer profitul de la o țară la alta, practică a marii multinaționalelor și de a combate spălarea de bani și evaziunea fiscală. De asemenea, dorim să stabilim standarde corecte pentru strategiile legate de uh, costuri și să vedem cum uh, principiile de bună guvernanță, care în clipa de față sunt integrate în capitolele care se referă la relațiile financiare, pot să funcționeze, pentru că ținem seama de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și uh, standardele internaționale uh, au fost în clipa de față și în atenția OECD și la grupul celor mai dezvoltate state industriale, G20. Au avut loc discuții și despre modul în care uh, abordările trebuie să fie efectuate, dacă putem introduce condiționări în acorduri. Am spus deja că există mecanisme în vigoare în care încercăm să uh, înlăturăm deficiențele care uh, permit încă spălarea banilor, dar sperăm ca Uniunea Europeană să susțină aceste mecanisme, să uh, înlăture aceste uh, lacune și uh, cadrul legislativ care combate spălarea banilor să poată să fie corectat din acest punct de vedere. Și analizăm acum dacă este nevoie să introducem și în acordurile comerciale prevederi suplimentare. Iar în ce privește clauzele de bună guvernanță, ele constituie o bună legătură între acest tip de efort și ceea ce se întâmplă în acordurile comerciale, în care noi deja avem clauze care eh, combat eh, spălarea eh, banilor dar sigur că ne dorim și o abordare corespunzătoare în, din perspectiva corporațiilor și ne dorim o cooperare între serviciile financiare. În cadrul acordurilor de liber schimb sau în alte tipuri de acorduri pentru a exercita o presiune asupra partenerilor noștri și să determinăm o implementare a regulilor eh, care interzic spălarea banilor. Studiul face o observație interesantă între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare și credem că um, interesul pentru mecanisme de colaborare este esențial pentru că uh, Uh, există multe provocări uh, pentru o țară în curs de dezvoltare. Este nevoie de crearea de capacități uh, care să permită până la urmă implementarea măsurilor împotriva spălării banilor și evaziunii fiscale. Iar în ce privește uh, uh, constituirea de liste um, este importantă, inclusiv în ce privește statele care permit evaziunea fiscală. Există pași care au fost întreprinși, mecanisme care au fost elaborate uh, în relația cu statele în curs de dezvoltare, pentru că le acordăm uh, susținere în crearea uh, competențelor și organismelor necesare care să urmărească combaterea acestor fenomene. În concluzie, cred că strategia Trade for All uh, în contextul tratatului de la Lisabona uh, reflectă foarte clar uh, punctul nostru de vedere că acordurile de liber schimb Eh, trebuie să sprijine pe standarde ridicate eh, de eh, corectitudine. Să vedem unde e nevoie de eforturi suplimentare. Iar dumneavoastră, domnule președinte, de asemenea ați menționat eforturile anticorupție și poate că în studiu nu au existat referințe din acest punct de vedere, dar în politicile noastre, dorim să uh, avem uh, și poziții clare anticorupție, unul dintre domeniile care necesită o corecție este um, Uh, o transparență privind ownership-ul, privind beneficiarii și la nivelul Națiunilor Unite există din acest punct de vedere demersuri și noi susținem aceste principii și încercăm să le promovăm prin intermediul tratatelor de liber schimb. Iar în încheiere aș mai sublinia că dacă analizăm relația cu partenerii noștri comerciali. Uh, trebuie să vedem care poate fi uh, contribuția acordurilor de liber schimb pentru uh, fluxurile financiare și contăm pe susținerea Parlamentului European pentru a a conștientiza și la nivelul partenerilor noștri comerciali că uh, există niște principii uh, care trebuie să fie respectate din acest punct de vedere. În ce privește anumite acorduri comerciale cu Columbia, de pildă, sau negocierile în curs cu Mexicul, în legătură cu Columbia există deja un asemenea acord și trebuie să vedem dacă, în cazul în care există deficiențe în legătură cu spălarea de bani, uh, trebuie să vedem dacă uh, regimul uh, îndreptat împotriva spălării banilor Uh, necesită uh, corecții și acel sistem de listing dacă funcționează bine sau nu, pentru că uh, avem datoria de a înlătura deficiențele care pot să apară în relațiile cu statele partenere. Iar în cazul Columbiei poate fi un asemenea caz. Iar în ce privește Mexicul, ne aflăm în starea pregătitoare a modernizării acordului existent și pot să spun că propunerea își, Comisia își dorește să introducă propuneri de combatere a corupției și vom analiza și conexiunea care poate să existe în ce privește spălarea banilor. Mulțumesc! Mulțumesc la rândul meu pentru acest răspuns Uh, detaliat și dau cuvântul acum cercetătorilor noștri. Uh, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru întrebări și vom face tot ce putem pentru a răspunde la cât mai multe dintre ele. Cred că cel mai important este ce considerăm noi că ar fi o posibilitate să obținem formulări mai stricte în acordurile de liber schimb. Ei bine, uh, este posibil și colega mea va spune mai mult despre asta. Să vă dau câteva exemple din Statele Unite. Ei au prevederi foarte concrete în acordurile lor de liber schimb cu aceleași țări ca și noi. Uh, prevederi precum acum uh, aveți 5 inspectori și în 5 uh, ani va trebui să aveți 500. Deci poate fi ceva cât se poate de concret dacă vrem să ne asigurăm că sunt crescute șansele de a se aplica legea. De asemenea, dacă ne uităm la UE în sine, vedem că și Comisia a făcut mari progrese, incluzând uh, capitole privind uh, dezvoltarea durabilă. Deci uh, și aceste exemple pot fi folosite ca un prim pas. Acum, uh, Davor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați. Câteva Um, puncte pentru a răspunde la întrebările adresate. Aș dori să încep prin a uh, aborda modul în care Comisia își vede propriile politici. Ar dori să spun că recomandările noastre uh, sunt în conformitate cu strategia privind taxarea din ianuarie 2016 uh, a Comisiei. Comisia solicită o reevaluare a politicilor comerciale în domeniul fiscal, Uh, notează uh, chiar comisia că unele dintre formulări sunt slabe um, și um, evaluează succesul, mm, rezultatele ca fiind mixte, deoarece statele refuză să-și asume angajamente. Comisia, de asemenea, propune un fel de monitorizare pe baza unui tablou de bord și anunță posibilitatea de a introduce condiționalitatea în următoarea formă investițiile de fonduri UE ar trebui să fie interzise acolo unde statul terț nu uh, respectă standardele internaționale de transparență fiscală. Și cu asta ajungem la recomandările noastre privind uh, fiscalitatea. Uh, ce avem noi în vedere este o liberalizare mm, pe etape a serviciilor financiare. Deci nu s-ar merge uh, imediat către liberalizare totală, ci această liberalizare ar depinde de respectarea standardelor uh, internaționale. Ar fi un fel de condiționalitate soft. Acum, cum să abordăm Estul. Colegul meu se va ocupa de Rusia, dar eu mă, mă voi referi la China. China este foarte importantă. În 2013, evaziunea fiscală, spălarea de bani, fluxurile financiare ilicite erau în China erau de 250 de milioane și Rusia erau 120. Deci China dublu decât Rusia. Și asta poate este important uh, pentru dumneavoastră. Parlamentul European a adoptat o rezoluție uh, anul trecut în ceea ce privește relațiile UE-China, dar nu, se re- nu exista nicio referire la uh, spălarea banilor se făcea o referire numai la drepturile omului. Este important să includeți acest subiect uh, în uh, discuții. Și cu asta ajung la punctul următor. Problema nu este numai în Est, problema este și în Vest. Uh, doamna comisar pentru comerț a fost prezentă în sală mai devreme. Propunerea de text a Uniunii Europene prevede um, liberalizări de servicii financiare cu Statele Unite, dar am date de la uh, trezoreria americană și de la OCDE care spun că 83 din cele mai mari firme din, din Statele Unite au filiale în paradisuri fiscale. În 2008, uh, Statele Unite aveau un trilion de uh, active numai în insulele Caiman. Sunt date importante. Asta ne spune că chestiuni precum evaziunea fiscală și spălarea de bani trebuie să fie puse pe, la, aduse la masa discuțiilor și cu țările dezvoltate, nu numai cu țările în curs de dezvoltare. Este și concluzia uh, în urma Panama Papers. Acest uh, dosar ne-a arătat că avem uh, întreprinderi uh, care fac astfel de acte, dar și persoane private. Asta a reieșit de pe urma acestui uh, dosar și acest lucru se întâmplă atât în țările în curs de dezvoltare cât și în țările dezvoltate. Apoi a existat o întrebare privind lipsa de coerență în politici. Să vă dau exemplul Africii de Sud. Africa de Sud a spus că, făcând parte din uh, comunitatea sud-africană de dezvoltare, partenerii din această comunitate se plâng că Africa de Sud um, aduce um, o, o, o ceartă cu celelalte țări pentru că încheie acorduri cu Uniunea Europeană. Încă un punct. Se referă la satele din estul Europei sau alți parteneri mai puțin dezvoltați din uh, Uniunea Europeană și cum putem ajuta aceste țări uh, să combată spălarea banilor. Am să vă dau un exemplu un proiect din Serbia, organizat de UE uh, și Consiliul Europei. 2,2 milioane de euro a costat, uh, cofinanțat de UE în proporție de 90% și restul de Consiliul Europei. În ultimii pat, a fost aplicat în ultimii patru ani și a dus la un raport privind spălarea de bani în Serbia, primul astfel de raport creat vreodată. Și asta subliniază cât de important este ca țările în curs de dezvoltare, în tranziție și partenerii UE în general, cât de important este ca aceste țări să aibă un nivel de cooperare la uh, nivel administrativ. Și încă un element pe care aș dori să-l uh, subliniez. În iunie 2015, Uniunea Europeană a publicat o listă uh, unor jurisdicții din state terțe necooperante în ceea ce privește evaziunea fiscală. Chiar și aici lista nu este completă. Țări precum Regatul Unit și uh, țările de jos nu au oferit uh, această listă. Deci ar trebui să fim uh, să existe oarecare coerență și consecvențe și ca listele să fie complete. Și cu acesta dau uh, cuvântul colegului meu. Da, doar o scurtă reacție referitoare la Rusia și evoluțiile din Rusia. Întrebarea uh, este uh, justificată inclusiv de uh, un slide și de, o, și de pagini din raportul nostru. Pe lista fluxurilor financiare ilicite în top 10 vedem că Rusia este pe locul 2 în această listă. Deci pare să fie o problemă gravă aici. Însă am studiat numai 5 uh, țări și 5 acorduri de liber schimb în calitate de cercetători. Trebuie să fim precauți cu concluziile noastre față de alte țări. Aș dori să spun că am selecționat aceste țări și aceste acorduri de liber schimb pentru că ele să includă diferite niveluri de dezvoltare economică și pentru a asigura și un anumit nivel de, aco- de acoperire geografică. Tocmai de aceea considerăm că aceste țări au o semnificație mai degrabă generală. N-aș vrea să intru în detaliu referitor la Rusia, ci să subliniez caracterul general al concluziilor noastre, și anume că există o creștere a fluxurilor financiare ilicite, există o legătură cu liberalizarea comerțului, care joacă un rol, și există o diferență între legea pe hârtie și legea aplicată. Și asta mă aduce la una dintre recomandările noastre. Sistemul de aplicare trebuie să fie existent în țările respective. Și pentru Uniunea Europeană am dorit să recomandăm asistență tehnică acordată acestor țări terțe, investiții în uh, crearea de capacități plus, uh, bineînțeles, o, o formulare mai strictă a acestor acorduri de liber schimb. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc dumneavoastră și Universității din Groningen. Uh, este un studiu foarte interesant, așteptăm uh, cu nerăbdare ultima versiune a acestui studiu în mai. Minunat, mulțumesc foarte mult, mulțumesc, dragi colegi, pentru discuție. Trecem acum la punctul 21, punctul diverse. Aș dori aici să vă informez că termenul pentru amendamente pentru strategia comercială, raportul doamnei Beghin, a fost amânat de la, de pe, de la, de pe data de 25 la prânz până la uh, pe data pe 20, de 25 la ora 6 după masă. Mulțumesc, următoarea reuniune este pe 23-24 mai. Mulțumesc tuturor!